Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Ich Doamnelor și domnilor, am să vă rog să luați loc. Dragi colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea noastră din această dimineață. Mă bucur că doamna Mogherini este alături de noi astăzi pentru a ne prezenta prioritățile președinției italiene au existat în discuțiile precedente unele um, observații critice referitoare la acestea și însă am discutat uh, cu doamna Mogherini și dumnea ei este uh, dispusă să ne prezinte și cum uh, au evoluat lucrurile la ultimul summit informal al ministrilor de afaceri externe din ultimul weekend. Subiectele bineînțeles, uh, se suprapun. O singură observație înainte, două mai degrabă, în primul rând, doresc să o felicit pe doamna Mogherini pentru numirea în, următor, în viitorul uh, dumneiei post. Însă doresc să spun de asemenea că Parlamentul ia foarte în serios uh, audierea uh, viitoarelor persoane numite. Uh, discutăm despre cum vom, vom organiza acest, aceste audieri și sperăm că pe această bază, pe termen lung, vom putea dezvolta o prietenie de durată bazată pe o foarte bună colaborare. O a doua observație. Nu voi permite nicio întrebare care să ducă la o devalorizare a audierii. Acum, în această reuniune, nu discutăm despre posibilul viitor post ocupat de către doamna Mogherini. Vom discuta despre președinția italiană și summitul informal al ministrilor de externe. Văd că toată lumea este de acord, deci îi dau cuvântul doamnei Mogherini. Dankeschön. I'm afraid this is the only German I know, but... Uh... Dankeschön. Mulțumesc frumos. Îmi pare rău, asta e singura frază în germană pe care o cunosc eu, dar voi continua în engleză. Vă promit însă că voi încerca să îmi îmbunătățesc germana Domnule președintele, și eu voi încerca să mă îmbunătățesc uh, engleza. Da, doamna Mogherini, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți aici. După cum spuneați, în câteva săptămâni vom avea o audiere, uh, pentru că eu am fost uh, numită uh, în acest post. Uh, vom lua audierea cu toții foarte în serios pentru că e foarte importantă și pentru mine e un semn că se respectă pe deplin și se recunoaște pe deplin rolul Parlamentului European. Deci sunt uh, de acord 100% cu ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu faptul că astăzi aici vorbesc în calitatea mea de Ministru de externe italian și vă prezint prioritățile președinției <clears throat> și eh, la, eh, voi raporta ce am spus eh, apoi la Milano, vineri și sâmbătă. Vă pot spune că dacă audierea și apoi decizia Parlamentului și a Comisiei vor confirma numirea, contez nu doar uh, pe o cooperare uh, consolidată, ca să spun așa, ci și pe foarte dese întâlniri între noi. În uh, șase luni în Italia, ca ministru de externe, am fost de 16 ori în Parlamentul Italian și în pauza de vară. Chiar uh, mi-a plăcut foarte mult această interacțiune. Uh, am fost și a adunării naționale în Italia și am uh, și prieteni colegi acolo. Uh, și aș putea spune ca notă cu caracter personal că prima dată când am venit aici clădirea asta încă nu era construită. Era pe vremea când uh, George Napolitano era șeful președinte, uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale în 1999 și pentru mine e o emoție uh, deosebită să Uh, mă întorc aici într-un rol acum instituțional, ca să spun așa, și atunci când și dacă deciziile Consiliului vor fi confirmate de Parlament, acesta va fi startul pentru mine unei uh, îndelungate și rodnice cooperare cu Comisia noastră și cu Parlamentul în întregime, iar astăzi, după cum ați uh, menționat, și am început să discutăm formele acestei cooperări despre care vorbeam pe viitor la Milano, vom continua. Am continuat și a fost, o, a fost un semn foarte important de cooperare între noi. Astăzi m-ați invitat să descriu prioritățile președinției italiene. Voi începe Însă, după cum spuneați, se întâmplă multe lucruri și se suprapun multe lucruri, știți foarte bine. că întâlnirea noastră a avut o natură informală, nu uh, a fost vorba de niște concluzii, e vorba de o întâlnire a miniștrilor de afaceri externe ale celor 28 de țări uh, și întâlnirea acestea ne permit o, să avem un punct de vedere strategic pe termen lung, uh, întâlnirea nu are neapărat natură publică, dar dați-mi voie să împărtășesc uh, principalele puncte care au fost discutate la întâlnirea miniștrilor de afaceri externe și principalele elemente pe care le-am sugerat în discuția noastră uh, pentru a constitui puncte importante în următoarele șase luni. Și apoi voi trece la uh, prioritățile președinției italiene. În primul rând, pe agenda am avut uh, principalele puncte de preocupare pentru noi ca europeni, cu toate conflictele și crizele care ne înconjoară, începând cu amenințarea uh, statului islamic, conflictul uh, din Siria, Irak, da, care are efecte dramatice în ce privește stabilizarea și capacitatea de a primi refugiații, dar este și o amenințare eh, militară la adresa țărilor învecinate, mai ales Libanul și eh, Iordania. Am discutat această chestiune și la Consiliul de Afaceri Externe pe 15 august, după cum știți, președinția italiană a cerut să, să se întrunească Consiliului pentru, pentru că noi consideram că era nevoie de o reacție europeană și un cadru european, mai ales când e vorba de victime nu numai creștine, ci și yazidi și musulmani. Și țara uh, este în risc de implozie și am discutat în primul rând nevoia de a avea o abordare politică în cadrul Irakului cu susținerea unui guvern care să poată include, să poată include toate segmentele societății irachiene, apoi nevoia de a ne coordona la nivel european cu ajutorul umanitar, apoi nevoia unui cadru european și efort pentru a coordona cât mai bine inițiativa anumitor țări de a susține și cu echipament militar combaterea statului islamic, mai ales în Irak. Dar, în general, am avut o discuție mai strategică în legătură cu modul de a rezolva această problemă în mod regional. Principalul punct discutat și cred că va constitui și uh, un domeniu în care ar putea ajuta experiența italiană, deci nevoie de a avea o abordare regională cu uh, implicarea actorilor cheie regionali uh, în Irak și Siria și probabil că și ei ar fi interesați într-o astfel de reacție comună. Avem un nou uh, trimis special al ONU pentru Siria din uh, Suedia, un diplomat uh, de lungă durată și încă pe durata președinției italiene vom începe colaborarea cu domnia sa ca să încercăm să avem o nouă abordare strategică pentru a încerca să rezolvăm această criză. Am subliniat cu toții nevoia de a evita o viziune a ciocnirii civilizațiilor și a religiilor. Asta ar fi probabil în interesul statului islamic, dar nu în interesul nostru. Și știm că e o utilizare greșită a religiei, ceea ce face ISIS, ISIL. Am discutat apoi tema Libiei. Ieri am avut uh, ocazia să mă întâlnesc reprezentând președinția italiană cu Bernardino Leon, care a succes în noua sa funcție este trimis special al ONU la, în Libia. Cred că e o recunoaștere și a rolului Uniunii Europene la Marea Mediterană și Libia. și am discutat uh, problema Libiei pentru că este una crucială din punct de vedere strategic pentru securitatea noastră, a europenilor, nu doar a celor din Sud în ce privește securitatea energetică, în ce privește fluxurile mm, migratorii și în ce privește stabilitatea întregii regiuni. Mă pot întoarce la acest subiect, însă consider că e una din principalele provocări cu care ne confruntăm cu siguranță în viitoarele șase luni sau lunile care au mai rămas din președinția italiană. Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost de asemenea discutat au fost trei puncte principale de discuție, și anume cum să ajungem din nou la un proces politic care să ducă la o soluție reală, la o soluționare reală a conflictului. Asta e principala provocare acum, după încetarea focului. Nu doar să facem această încetare a focului să fie una durabilă, ci și să ne asigurăm că aceasta să, să nu mai ducă la un nou conflict. Și acum cel de-al doilea punct, uh, rolul Uniunii Europene. Și cred că, din punct de vedere strategic, e o provocare uriașă, cea cu care ne confruntăm. Am discutat rolul pe care îl poate juca Uniunea Europeană pentru a reconstrui fâșia Gaza. Știți că trebuie să ne asigurăm că această muncă de reconstrucție nu va fi urmată de o nouă distrugere. Deci, Sigur, cu conferința donatorilor trebuie să colaborăm, dar să ne și asigurăm că Uniunea Europeană are de jucat un rol politic în regiune, astfel încât uh, putem uh, colucra cu EUBAM în Gaza și apoi, sigur că pe ordinea de zi a fost și chestiunea care ne privește probabil cel mai mult în aceste săptămâni și ne preocupă cel mai mult în această perioadă, și anume Ucraina și Rusia dumneavoastră ați participat la dezbaterea Ministrilor de Externe și am avut o dezbatere foarte uh, rodnică în legătură cu strategia pe termen mediu care trebuie adoptată. Jurnaliștii ar spune că a fost o discuție mm, francă, mm, cinstită, uh, Însă, până la urmă, și așa a și fost, dar principala idee a fost că trebuie să vorbim pe o singură voce și să fim uniți. Cred că asta ar fi concluzia reuniunii. Și principalele decizii au fost, desigur, Consiliul de sâmbătă seara, cu concluziile Consiliului, pe care noi, ca președinție, apoi avem uh, responsabilitatea să le punem în aplicare și să le facem să funcționeze. De aceea ieri uh, Coreper s-a întâlnit deja ca să înceapă munca pentru punerea în aplicare a alineatului 12 al concluziilor, care, după cum știți, prevede pregătirea unui pachet adițional de sancțiuni în patru sectoare, care au fost deja decise, cel financiar, vânzarea de arme și tehnologie și criteriile de a extinde lista de uh, persoane fizice și juridice. Coreper se va întâlni din nou mâine și apoi joi și vineri pentru a finaliza munca Uh, până la sfârșitul săptămânii, așa cum s-a hotărât de către Consiliu, discuția pe care am avut-o în legătură cu Ucraina și Rusia, cred eu, s-a reflectat în concluziile Consiliului uh, foarte bine. Am identificat principale puncte politice uh, care trebuie rezolvate, sperăm, încetarea focului, una reciprocă și uh, de durată, controlul frontierelor, stoparea intrării de arme și uh, personal militar uh, din Rusia în Ucraina, eliberarea ostaticilor, accesul fără restricții la uh, locul unde s-a prăbușit avionul malezian și nu este o notă de subsol asta. Aș spune că este punctul principal al eforturilor noastre, că uh, trebuie nu doar pentru victime și pentru țările de jos, ci pentru noi toți. Eu am spus că în acele săptămâni dramatice, uh, evenimentul acela a făcut din ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei și în Rusia o criză globală, pentru că victimele proveneau din întreaga lume. Două victime aveau și pașaport italian și cred că e datoria noastră morală, nu doar politică. Și apoi Ne-am reamintit și convorbirile care vor avea loc la nivel înalt pe domeniul energiei și al implementării acordului de asociație între Uniunea Europeană și Rusia și Ucraina, apoi uh, să nu uităm și munca organizațiilor internaționale umanitare, care trebuie să desfășoare conform principiilor internaționale și asta cade sub responsabilitatea președinției și al, com- și al Comisiei noastre măsurile luate de către Comisie pentru a stabiliza uh, piața agricolă și alimentară. Ar avea loc o întâlnire pe 5 septembrie, uh, organizată de președinția noastră pentru a ne ocupa de chestiunea asta. Însă e clar, după cum se reflectă în concluziile Consiliului și cum am discutat la întâlnirea miniștilor, că e nevoie urgentă de a se găsi o soluție politică durabilă, bazată, sigur, pe principiul pe care l-am susținut întotdeauna și în primele luni ale președinției noastre mai ales, pentru că criza se acutiza, deci să se respecte integritatea teritorială, unitatea, suveranitatea și independența Ucrainei. Acum uh, vin la prioritățile președinției italiene, pentru că n-am timp uh, să discutăm asta, uh, toate aceste chestiuni în detaliu, dar în primul rând, da, spun o mică poveste, atunci când am vizitat Elveția, acum câteva luni, în iunie, prietenul meu și colegul meu, Didier Bucalter, din Ministerul Afacerilor Externe din Elveția, am discutat prioritățile președinției OSCE, Dumneata mi-a spus că am pregătit aceste priorități în noiembrie. Citițiile sunt patru pagini. N-am menționat niciodată Ucraina și OSCE a lucrat atâția ani în legătură cu Ucraina. Nu voi spune că programul priorităților președinției uh, nu ține cont de realități, dar politici, noi suntem politicieni și știm foarte bine că un lucru e prioritățile pe care le pui pe hârtie cu câteva luni înainte și cu totul altceva e ceea ce se întâmplă pe neașteptate. Asta ca preambul. Și am spus, am, aș mai spune că împreună cu prioritățile președinției italiene aș menționa și prioritățile trioului de președinție, pentru că deja am început munca împreună cu Letonia și Luxemburg pentru a ne asigura că vom avea și continuitate în ceea ce facem în aceste 18 luni. Și asta vine mai ales atunci când vorbim de summitul de la Riga din mai de la anul, m-am deplasat în Moldova cu colegii mei din Letonia și Luxemburg și alți miniștri de afaceri externe ieri ca să începem discuțiile pentru summitul de la Riga cu guvernul uh, din Moldova și cred că putem să ne întoarcem la acest subiect dacă sunteți interesați. Cred că principalele provocări ale președinției noastre și ale trioului sunt munca pentru implementarea acordului de asociere și, și uh, acordul de liber schimb, nu doar în ce privește Moldova, ci și Georgia și Ucraina și să le susținem eforturile de până acum și reformele pe care le-au întreprins. În programul pe care probabil că l-ați primit, sunt uh, multe lucruri uh, privitoare la domeniul afacerilor externe. După cum știți foarte bine, rolul președinției e de a susține înaltul reprezentant uh, în eforturile sale pentru politica externă și din acest punct de vedere noi menționăm anumite domenii care pentru noi sunt, priori, sunt prioritare. Voi menționa doar anumite, unele dintre ele, nu pentru că sunt mai importante decât altele, ci pentru că poate nu sunt atât de băgate în seamă ca altele. Deci, doar le menționăm ținând cont că rolul nostru nu e să le îndeplinim noi înșine, ci să susținem inițiativele naturii reprezentate în acest domeniu și menționez doar atenția către drepturile omului, mai ales libertatea de cult și protecția minorităților religioase. Știm cât de dramatică e situația acestora în multe părți ale lumii în ziua de astăzi, apoi pedeapsa capitală, întotdeauna uh, noi am jucat un rol foarte important în acest domeniu și Italia va juca în continuare un rol important, apoi drepturile femeilor, lupta împotriva violenței, uh, la adresa femeilor, violența casnică, uh, vom profita de ocazia oferită de președinția noastră Ehm, dar și atunci când va intra în, eh, dar și când deja a intrat în convenție, eh, în, eh, mă scuzați, în vigoare convenția de la Istanbul, vom organiza la Roma o conferință privitoare la violența împotriva femeilor. Acum trec la chestiune care țin de competența președinției și anume extinderea. Știți foarte bine că Italia întotdeauna a fost din punct de vedere istoric în favoarea extinderii Uniunii Europene. Credem că e chiar uh, uh, uh, centrul proiectului european de, încă de la început, din primele zile, a fost necesară extinderea ca să consolidăm pacea pe continentul european și Apoi și e vorba și de reunificarea Europei după cetarea războiului rece, iar astăzi cu 500 de milioane de cetățeni, cu o lume globalizată, noi credem că e de asemenea și uh, alta cea mai eficientă pe care o avem pentru a juca un rol la nivel regional și global. Susținem extinderea astăzi, pentru că în ultimii patru ani lumea și vecinătatea noastră nu au, au uh, rămas înghețate Uh, au fost crize, procesul de stabilitate și condiționalitate, uh, în legătură cu toate aceste țări care, mă rog, se așteaptă sau sunt deja în proces, uh, rămân cea mai bună garanție pentru transformarea de succes a acestor state în democrații consolidate și cu economii dezvoltate. Iată, în acest an celebrăm cea de-a 10 aniversare a valului de extindere din 2004, după aia a urmat apoi Bulgaria, România și apoi Croația și vedem efectele, susținem extinderea acum pentru că e vorba și de credibilitatea noastră. Trebuie să lucrăm pentru extindere în bună credință. Asta nu înseamnă, sigur, să accelerăm în mod artificial procesul Aici susținem uh, noua abordare spre uh, uh, extindere care pune accentul pe reformele politice și apoi și, sigur, implementarea acestora, punerea lor în aplicare, pentru că nu e vorba doar de formă. Știm cu toții din experiențele noastre naționale că punerea în aplicare a reformelor e mai dificilă decât punerea lor pe hârtie, însă suntem convinși că e la fel de important ca după ce sunt hotărâte reformele și înfăptuite, procesul de uh, extindere și de aderare să uh, continue, asta, pentru că asta ține de credibilitatea Uniunii Europene, pentru că suntem convinși de relevanța, importanța strategică a procesului de extindere. Asta am hotărât. Cer scuze că vă răpesc mult din timp, dar în prima lună președinției în iulie am uh, făcut o vizită în toate capitalele din Balcanii de Vest. Dacă doriți, putem să ne ocupăm de fiecare din aceste țări, una câte una, ca să definim care sunt pașii care putem convinși noi că uh, pot fi făcuți în, uh, pe durata președinției italiene. Sigur că fiecare se află la alt nivel, fiecare are alte mm, priorități și altă situație politică. Unii avut alegeri, alții vor avea, unii formează acum guvernele, însă cred că trebuie să vedem ce pași concreți se pot face. Și m-am întâlnit și cu ministrul de afaceri externe al Turciei la Roma în iulie, ca să vedem eh, ce se întâmplă cu noul guvern din Turcia. Și poate că nu mai am mult timp și nu doresc să intru în detaliu fiecare țări în parte. I would just mention... Aș menționa doar faptul că noi considerăm că trebuie să continuăm coerent cu procesul de extindere, nu doar în interesul statelor care sunt deja în procesul de aderare sau doresc să adere, este și în interesul nostru ca europeni, este interes, în interesul Uniunii din motive de stabilitate, securitate, prosperitate economică. Este atât interesul cât și responsabilitatea Uniunii. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă v-am răpit prea mult din timp. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră și să vă ascult su- sugestiile. Dragi colegi, am închis lista vorbitorilor înscriși la cuvânt. Între timp avem 27 de intervenții și îmi cer scuze de pe acum, dar nu va putea interveni toată lumea. Și nici nu mai putem accepta pe nimeni pe listă. Am să îi rog pe coordonator să intervină într-o primă rundă uh, și le voi acorda două minute, iar apoi vom reduce timpul de uh, intervenție la un minut, astfel încât să putem accepta cât mai mulți colegi. Din motive colegiale am să vă rog să vă respectați timpul, pentru că dacă vorbiți mai mult decât timpul alocat, furați din timpul colegilor. Domnul Preda. Mersi, madame la ministre. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă voi concentra pe prioritățile președinției italiene. În primul rând, sunt mulțumit să văd că extinderea este menționată ca una dintre prioritățile strategice. Cred că autoritățile italiene au dat dovadă de realism în ceea ce privește axele prioritare în cele șase luni care urmează, pentru că dat fiind contextul actual, gândindu-ne la statele candidate sau potențial candidate, putem să ne așteptăm la evoluții uh, dramatice. Este foarte important că, că acest proces de extindere să continue, nu trebuie să descurajăm niciun stat a fost o remarcă mai generală. Am două întrebări mai precise care uh, se referă la programul dumneavoastră. Aș dori să știu ce inițiative concrete dorește uh, președinția italiană pentru revitalizarea negocierilor cu Turcia. În al doilea rând, care sunt așteptările dumneavoastră față de Bosnia și Herțegovina pentru a prezenta o candidatură credibilă la aderare. Uh, acesta este un obiectiv specific al președinției italiene, menționat în programul dumneavoastră. Deci ce așteptați concret din partea Bosniei și Herțegovinei? Grazie, signor Ministro, di essere, di essere qui. Domnul Panzeri, mulțumesc, doamnă ministră, ministru că vă aflați astăzi aici. Uh, Noastră știți foarte bine că mm, în fine, cât mai curând posibil va trebui să facem o evaluare în legătură cu poziția geostrategică a Mării Mediterane și zonele învecinate să discutăm și de multele erori care au fost făcute eh, din partea noastră, a europenilor, a statelor membre, mai ales în legătură cu Libia, dar nu, numai. nu mai. Eh, eu aș afirma că terorismul, drepturile omului și migrația sunt din ce în ce mai mult uh, puncte importante și legate între ele și puncte importante ale politicii externe. Întrebarea e asta, nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu evaluarea mea, însă cum intenționează președinția italiană să muncească pentru ca Europa să fie conștientă de această nouă exigență de a avea o acțiune din ce în ce mai coordonată în zona Mediteranei. Mulțumesc! Eh, auguri eh, eh, signora Ministro per la sua nuova nomina. Uh, it's hard to know where to start. There... felicitări pentru nominalizarea dumneavoastră, doamnă ministru. Este greu să începem de la un anumit punct foarte telegrafic. Balcanii de vest, care sunt o regiune pe care țara dumneavoastră o cunoaște foarte bine și unde are o istorie întreagă, cum se poate debloca problema Macedoniei în legătură cu deblocarea uh, candidaturii, uh, încă nu au fost demarate uh, negocierile. Albania și-a depus candidatura, este o țară vecină Italiei și ar fi păcat ca Albania să înceapă negocierile înaintea Macedoniei. În legătură cu Serbia și Kosovo, din nou, state pe care le cunoașteți bine, cum Uh, veți continua rezultatele lui Catherine Ashton, în special dialogul între Belgrad și Priștina. V-ați uh, întâlnit recent cu uh, uh, ministrul de externe turc. Uh, există vreo evoluție în ceea ce privește reunificarea Ciprului. În legătură cu parteneriatul estic, vă susțin vederile în vederea implementării acordurilor de asociere și de liber schimb. Aș, da, știu că vă interesează foarte mult Rusia și Ucraina. Ați, cum comentați uh, comentariile lui Putin uh, care vorbește despre un nou stat, Novorusia? Este o schimbare dramatică uh, care a survenit uh, recent. În ultimul rând, în legătură cu Siria și Irak, uh, ISIS și criza din Orientul Mijlociu, stabilizarea Iordanului trebuie să, Iordaniei trebuie să fie o prioritate uh, pentru că situația este extrem de volatilă. Și de asemenea uh, s-au au uh, existat evoluții în Kurdistan. Cum vedeți declarația președintelui Barzani că um, va avea loc un referendum cu privire la independența nordului Irakului, a Kurdistanului. Domnul Weigel. Vă mulțumesc. Bun venit, doamnă ministru. Discursul dumneavoastră a fost uh, ambițios și cred că vom avea o cooperare bună. Am o întrebare legată de relațiile noastre cu Rusia. Ați fost uh, acuzată că sunteți prea apropiată de Rusia, însă relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia merg într-o direcție proastă acum. Ar fi bine dacă președinția dumneavoastră ar putea să ducă la un dialog constructiv și pozitiv cu Rusia, nu doar cu țarul rus, dar și cu societatea civilă. It was not my fault. Eh? no, no, but it's, they, they take Then you accuse hmm? hmm? Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad de hacerle... Mulțumesc în primul rând, dați voi să vă mulțumesc pentru ocazia să vă punem întrebări. Eu citesc în programul președinției italia, italiene un lucru care mă îngrijorează în legătură cu Ucraina. Cum vorbiți dumneavoastră atât de liniștit în programul dumneavoastră de proces de normalizare și stabilizare internă atunci când uh, Știm că situația ucraineană e fructul, e rodul unei lovituri de stat. Nu văd nimic și în legătură cu uh, neonaziști și extrema dreaptă care participă la guvern uh, în Ucraina și doamna Nuland uh, din SUA s-a implicat direct în formarea guvernului ucrainean. Și dumneavoastră credeți că această lovitură de stat împotriva guvernului ucrainean este legitimă? Și în al doilea rând, politica noastră în Uniunea Europene trebuie să fie ghidată de uh, guverne care nu acceptă condițiile uh, comerciale impuse de la Bruxelles. Mulțumesc. Din câte știu eu, lovitura de stat în Ucraina a fost făcută de Parlament. Doamna Lochbiller acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă ministru. Am o întrebare legată de Libia, Irak și președinția din Libia. Este foarte eh, important ca Uniunea Europeană să se implice mult mai activ în această zonă. Dacă ne puteți explica mai în detaliu ce eh, planuri aveți și, dacă, și ce aveți de gând în legătură cu migrația între Libia și Italia? În Irak, bineînțeles, uh, trebuie să ne gândim cum să ne confruntăm cât mai bine cu statul islamic, dar și cu activitățile acestuia în Siria. Trebuie să conlucrăm în acest sens cu președintele Assad. După aceea, prioritățile cheie ale cele trei, celor trei președinții. Vă felicit că ați preluat tema drepturilor omului și atunci când spuneți că veți vizita toate statele din vestul Balcanilor, v-aș recomanda ca în vizitele dumneavoastră să examinați și situația minorității rome din aceste state. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu lista. Domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei ministru, că este astăzi aici. În primul rând, aș dori să pun o întrebare în legătură cu Libia, pentru că consider că e o temă centrală pentru noi și v-aș ruga să o puneți în centrul atenției președinției italiene. Știm foarte bine că în acest moment instabilitatea din Libia a dus la 120.000 de, de persoane, din care 2.000 de morți în Marea Mediterană, e fundamental ca această regiune să fie stabilizată. Vreau să mai întreb în plus ce credeți în legătură cu Ucraina de ipoteza unei intervenții unilaterale din partea unor membre NATO. Dacă considerați că este o soluție corectă sau considerați că va crește, din potrivă, ca haosul din regiune. Și aș, m-aș mai referi și la politicile de extindere în ce privește mai ales Turcia. Între iunie 2013 și iunie 2014, în campania electorală, 384 de jurnaliști au fost concediați în Turcia 54 au fost supuși la amenințări, atacuri, uh, mulți au fost amendați uh, pentru că au adus ofense la adresa primului ministru. V-aș întreba dacă și afirmațiile domnului premier Erdogan, care a spus că media socială este amenințarea cea mai gravă la adresa societății, toate acestea sunt compatibile cu extinderea. Ce putem face noi, Uniunea Europeană, ca să încercăm cumva să aplanăm o astfel de situație? Mulțumesc! Herr Landwehr, bitte, Frau Morgentini. Președintele, vă rog, doamnă Mogherini. Um, thank you. I'll try to answer all, even if... Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund acestor întrebări, cu toate că poate voi grupa câteva dintre ele, pentru că se suprapun. Domnule Preda, într-adevăr, continuarea procesului de extindere este în interesul și de datoria noastră pentru a construi o regiune mai stabilă decât acum, ehm, în legătură cu inițiativele concrete, în legătură cu Turcia și Bosnia-Herzegovina, pe care le-ați menționat. Turcia. pentru a răspunde și ultime întrebări, Turcia este poate statul unde procesul de reformă politică trebuie să fie consolidat și susținut de un proces de negociere spre aderare. Aici consider, este părerea mea politică, Aici avem nevoie de o evaluare politică mai degrabă decât tehnică. Bineînțeles că putem să dezbatem care și câte capitole vom deschide și va fi o discuție care va trebui purtată în următoarele luni. Avem un nou guvern la Ankara și depinde de munca instituțiilor europene din următoarele luni pentru a um, vedea ce poate fi stabilit în această perioadă de tranziție. În Bosnia și Herțegovina vor avea loc alegeri peste o lună. În iulie am fost la Sarajevo pentru a prezenta alături de reprezentanții Uniunii Europene uh, pactul pentru creștere. A fi consider că este cheia pentru a asigura posibilitatea unei candidaturi credibile din partea Bosniei și Herțegovina. Este nevoie acolo de reforme profunde și de găsirea unei modalități de conviețuire. Uniunea Europene, Europeană există foarte puține regiuni, în afara Uniunii există foarte puține regiuni unde rolul Uniunii poate să fie atât de marcant și util. Uh. Cum în italiană, ca să răspund la întrebarea domnului Panzeri, sunt de acord cu analiza dumneavoastră, cu terorismul, drepturile omului și imigrația care sunt puncte centrale legate între ele. Sunt trei factori cu siguranță uh, cu profundă legătură între ele și aș, aș adăuga și tema conflictelor, care probabil e transversală. Uh, bun, în ceea ce privește competența unui ministru de externe, mm, e clar că se referă mai mult la anumite dintre aceste aspecte, nu la toate, mai ales în ce privește drepturile omului, preîntâmpinarea conflictelor și cred că întrebarea de, a, uh, de cum, a, cum să facem ca, să, ca Uniunea Europeană să-și asume o acțiune coordonată nu doar pe malul sudic al Mediteranei, ci, ci și în Africa, pentru că noi vedem nu doar ceea ce se întâmplă în Libia. E, practic, o, Libia a devenit un coridor prin care trec fluxuri în majoritatea lor de persoane care au drept la azil, persoane care, în marea majoritate, cel puțin din informațiile noastre, referitoare la cei care sosesc în Italia, dar și cei care sosesc în Malta, e vorba de persoane din Cornul Africii, din Siria, zone instabile. Sunt convinsă că în timp ce lucrăm pentru a încerca să gestionăm efectele și aici e clar că nu e neapărat competența ministrului de externe. Știu că uh, domnul ministru Alfano, doamna comisar Mantrom uh, au vorbit despre asta, e vorba de Frontex aici, însă partea care ține mai mult de externe, cred că e cea de a consolida parteneriatul cu țările de tranzit, Libia, în primul rând, în acest moment. Și atunci când, sperăm noi în curând, când vom avea un cadru instituțional durabil în Libia, atunci vom putea să ne gândim la ce acorduri putem încheia pe baza celor deja existente cu Marocul sau Tunisia, care au uh, schimbat în profunzime gestionarea tranzitului de fluxuri, însă munca adevărată care rămâne de făcut uh, și cea mai dificilă e prevenirea conflictelor, promovarea, pro- protejarea drepturilor omului. Vreau să spun și că e vorba de accesul la resurse, resursele economice și nu numai, uh, accesul la apă, de exemplu. Deci, crearea, mai ales în Africa și în lumea arabă, uh, a unui uh, mediu, ca să spun așa, care să ne permită să, să, să, să permită oamenilor să nu mai trebuiască să-și riște propria viață sau viața copiilor pentru a fugi din țările lor din niște situații de sărăcie extremă sau de conflict. Dar e vorba și de siguranța noastră, pentru că, după cum pe drept cuvânt ați spus tema terorismului și mai ales acei uh, luptători proveniți din străinătate, adică din Europa și apoi se duc într-un conflict și se reîntorc și apoi nu contează dacă sunt cetățeni britanici, italieni, francezi. Aici e o provocare uriașă. Nu e legată doar de bunele intenții și sentimente, ci de interesul nostru primar, de siguranța cetățenilor europene, cetățenilor noștri. Uh, Bun, acum întorc la limba engleză. Cum putem debloca des, problema FIROM în legătură cu numele Macedoniei? Dacă aș avea o soluție, probabil că aș primi un premiu. După cum știți, negocierile sunt încă în curs. Există un ultim efort al reprezentantului ONU în iulie, când am vizitat, uh, eu am fost în Macedonia în iulie, iulia. Uh, această, uh, această intervenție nu a dus la niciun progres. Eu cred că trebuie să existe Uh, o schimbare în voința politică, atât în Firom și în alte state. Poate că este nevoie de o implicare mai mare a Europei în încercarea de rezolvare a problemei. Vedem lucrurile um, în acest sens, pentru că la nivel intern uh, lucrurile s-ar putea să degenereze dacă nu se ajunge la o deplasare concretă în direcția cea bună. Așadar, sper că vom putea facilita acțiuni pentru a avansa. În cazul Albaniei, după cum știți, Italia a salutat și am salutat decizia Consiliului din iunie. Văd acest uh, interes și în uh, comunitatea uh, albaneză din Macedonia. Acest, Albania a dat dovadă de o voință extraordinară de reformă în ultimul timp și trebuie să încurajăm Albania să continue pe, acest, pe această cale a reformelor. Dialogul între belgari și Priștina este uh, Um, un lucru în care deja avem experiență. Când am vizitat aceste capitale, am discutat problema cu ambele conduceri și am văzut în, um, și în Kosovo, la Priștina, era o conducere pe ultima sută de metri, ca să spunem așa, am găsit uh, însă o voință politică profundă de a reîncepe imediat dialogul și să, acest lucru pe baza convorbirilor deja încheiate. timpul președinției italiene, vom încerca să facilităm dialogul regional în, regiune, în regiune, organizând o întâlnire trilaterală Italia, Albania, Serbia în următoarele luni. Italia, după cum știți, are relații foarte bune cu toate statele din regiune în problema Ciprului, s-ar putea întruni condiții pozitive date fiind nouă, noile oportunități legate de gazoducte. Sperăm să vedem evoluții în următoarele luni în legătură cu Iordania. Vreau să spun un lucru. Am menționat Iordania în prezentarea mea, uh, alături de Liban, ca un stat care este afectat de provocările statului islamic, dar și de conflictele generale din zonă. Am vizitat Libanul și Iordania în iunie, uh, taberele de refugiați, care sunt imense, um, este de necrezut uh, presiunea asupra comunităților care găzduiesc acești refugiați. Uh, este o provocare imensă asupra guvernelor acestor state. Este vorba nu doar de securitate, și de securi- ci și de securitate socială. Iordania este însă un stat stabil și trebuie să repetăm acest lucru în continuare pentru că am avut o... Sunt uh, prietene cu colegii din Iordania care mi-au spus că au un singur, o singură rețetă pentru a împiedica statul islamic să uh, traverseze frontiera. Mi-a spus că societatea iordaniană nu este dispusă să uh, dea niciun pas înapoi în fața acestui tip, unui acest tip de organizație. Poate că avem uh, nevoie de mai multe asemenea cazuri în care stabilitatea societății civile în sine și a instituțiilor politice uh, reprezintă cel mai bun antidot în fața vreunei probleme legate de securitate și trebuie să susținem Iordania în, acest, în această luptă. Uh, am discutat referendumul pentru independență în Kurdistan cu domnul Barzani în data de 8 august, când am vorbit și despre necesitatea de a susține regiunea kurdă în fața amenințării statului islamic și uh, ca și înainte și cum vom, voi face și în viitor, i-am spus că referendumul nu este o idee bună și că unitatea Irakului trebuie să fie susținută de toată lumea, începând de la curzi și împreună cu ceilalți ira- irachieni, suniți și șiiți, și că este nevoie de un guvern pentru toată lumea în Bagdad. După cum unitatea în Iordania este un antidot împotriva statului islamic, Irakul, de asemenea, poate să se bazeze, poate să fie construit doar pe baza unui guvern uh, inclusiv. În ceea ce privește urgența, uh, am discutat uh, problema în Parlamentul Italian. În august am uh, ales să trimitem um, echipamente militare. Uh, anumite state, după cum știți, au luat această decizie, însă este foarte clar că soluția reală în fața amenințării statului islamic și în fața riscului de fragmentare sau explozie a Irakului ca stat, poate să fie doar în termeni politici și prin crearea unui mediu politic la Bagdad și în Irak care să facă să, uh, ca fiecare cetățean să se simtă reprezentat de guvernul său. Libia, pentru că s-a pus întrebarea în italiană, voi răspunde și eu în italiană. Și mă voi referi și la ce a spus domnul Panzeri vreau să spun că, într-adevăr, mi-ar plăcea ca pe viitor să putem avea o viziune mai comună și împreună cu alte delegații pe tema Libiei. Și cred că nu e o întâmplare faptul că cei doi europarlamentari care au pus această întrebare sunt italieni. Ar fi foarte util ca misiunea președinției italiene să fie cea de a transmite mesajul că Libia e o temă prioritară pentru întreaga, sau Mediterana e o temă prioritară pentru întreaga Uniune, nu e vorba doar de Sud. Sigur, Italia, Italia are frontiere la Mediterană cu Libia, dar e o chestiune care, din punct de vedere uman, politic și în termen de siguranță, privește întreaga Uniune Europeană. Cum am mai spus, uh, cred că este, pe de-o parte, un aspect care nu ține neapărat de competențele AFET sau ale unui ministru de externe, e vorba de gestionarea fluxurilor de migranți și de uh, solicitați de azil pe mare, dar tema care ne privește mai mult e situația internă a Libiei. După cum știți, Italia a menținut o prezență și în aceste săptămâni și zile dramatice și a menținut prezența la Tripoli, susținând și sprijinind și unele ambasade și pe unii cetățeni din alte state europene, susținând uh, și sprijinind activitatea trimisului special al ONU. Și punctul central al angajamentului nostru a fost, pe de-o parte, asistența pentru cetățeni italieni și europeni, însă și mai ales din punct de vedere politic, facilitarea creării unui canal de dialog. E clar că în Libia există un parlament legitim la Tobruk după uh, alegerile din 25 iunie și la fel de clar e că în Libia nu vom putea găsi o soluție care să ducă la stabilitatea instituțională și în termen de siguranță bazându-se pe o tabără care înfrânge altă tabără. Nu, uh, nu e posibil nici din punct de vedere politic, nici instituțional, dar e fundamental să încercăm să facilităm dialogul în această țară. E clar, uh, situația este în mâinile libienilor, în primul și în primul rând. Însă, comunitatea internațională și inclusiv președinția italiană mai ales poate tocmai din, din acest punct de vedere, să facilităm, să încurajăm, să însuțim această tentativă. Bun, pentru asta, în primul și în primul rând, e nevoie să înceteze uh, ostilitățile. Însă, cred că e un efort care trebuie făcut în interesul bun, în primul rând al libienilor, al țelor vecine și aici a fost foarte importantă întâlnirea de la Cairo de săptămâna trecută cu unele țări vecine cu Libia, pentru că există o responsabilitate regională care privește țările vecine Libiei și pentru a gestiona în primul rând frontierele, pentru că ne preocupă frontierele maritime foarte mult, dar e vorba și de a gestiona frontierele terestre ale Uh, Libiei, care e probabil mai importantă și în primul rând trebuie soluționată înaintea problemei maritime. Aici trebuie implicate țările vecine, deci există o soluție rațională de a facilita și gestiona această tranziție. Sigur că distanța între soluția rațională și ceea ce se întâmplă de fapt la fața locului e problematică, dar încercăm uh, să o soluționăm din punct de vedere diplomatic și politic. Și acum în engleză. Uh, the uh, question about how to... Pe scurt, da. Întrebarea referitoare la cum să combatem cel mai bine ISIL. Da, s-ar putea să existe unele urgențe militare la care ar trebui să reacționăm, însă răspunsul uh, real nu poate fi altul decât unul politic uh, la nivel intern. În ceea ce privește Siria, după cum uh, v-am spus la summitul informal la Gimnic, am avut o discuție strategică referitoare la cum să facem fața acestei situații din, din Orientul Mijlociu, nu numai uh, luând criză după criză, ci situația în general din Turcia până în Egipt, uh, în întreaga regiune, cum am putea să avem o uh, perspectivă coerentă și regională. Iar impresia mea este că va trebui să dezvoltăm o inițiativă, poate o inițiativă europeană, pentru a facilita un dialog regional între actorii din regiune. Întrebarea, problema este una spinoasă. Cred că lupta împotriva ISIL trebuie să fie puternică și uh, împotriva, și în Siria, dar asta nu înseamnă o uh, coordonare cu Assad. Apoi, întrebările referitoare la Rusia și Ucraina. Dați-mi voie, domnule președinte, să uh, îl citez pe președintele dumneavoastră. Uh, uh iar ieri, președintele Gauck uh, a fost uh, la Danzig uh, la Gdansk uh, și a spus în Ucraina. Teza în italiană, cu conflictul în Ucraina, de fapt, Rusia a pus punct parteneriatului său cu Uniunea Europeană. Ne dorim un parteneriat și relații de bună vecinătate pe viitor, cu condiția să uh, se reîntoarcă Rusia la respectarea drepturilor oamenilor. Și cred că asta este ceea ce trebuie să facem. Este o foarte bună imagine a situației. Situația la ora actuală este că parteneriatul strategic uh, s-a încheiat în mod clar. A fost uh, alegerea Moscovei, în primul rând, și consecința situației uh, pe teren, la fața locului. Până acum, din acordurile asumate la Geneva, apoi la Madrid și apoi la Minsk în urmă cu câteva zile, la reuniunea dintre Poroșenko și Putin, facilitată de Uniunea Europeană, Uh, iată, în urma tuturor acestora, e foarte clar că nu mai vorbim despre un parteneriat astăzi. Și ne întrebăm, este în interesul nostru în viitor să ne gândim că ar, ar putea exista condițiile, mai ales la Moscova, de a, um, a o lua din nou pe calea unui parteneriat? Nu cred că există cineva um, uh, rezonabil care să spună că uh, Uh, nu ne dorim asta sau că uh, excludem asta, însă astăzi nu este posibil. Uh, s-a întrebat dacă sunt pro-Rusia sau anti-Rusia. Aceasta este poziția mea. Și cred că acest lucru se reflectă și în modul în care a fost formulat programul președinției. Iar apoi, după cum ați menționat, domnule Brock, Elmar. Aici vine adevărata provocare pentru noi, și anume cum sprijinim Ucraina astăzi. Cum sprijinim procesul democratic, alegerii, au avut loc alegeri prezidențiale, și ele nu erau uh, de la sine înțelese la început, ba chiar departe de asta. Însă, până la urmă, au fost organizate. Rolul OSCO, OSCE a fost extraordinar. Iar uh, faptul că ieri a, reuși, a avut loc un, uh, o reuniune a uh, contragrupului uh, este remarcabil. Uh, dar asta nu schimbă lucrurile la fața locului și asta este problema. S-a vorbit despre intervenție militară. Cred că suntem cu toții de acord uh, asupra faptului că nu există o soluție militară asupra, la această problemă. Bun, poate nu suntem cu toții de acord. La Consiliu, toată lumea a fost de acord. Eu aș fi uh, Uh, îngrijorată dacă Parlamentul European uh, ar fi de acord 100% asupra unui subiect. Însă la, conclu- la Consiliu și concluziile Consiliului uh, spun asta, și anume că este nevoie urgentă de o soluție politică, iar și la asta trebuie să lucrăm. Însă, cred, și asta poate nu este pentru aici, ci pentru uh, Uh, reuniunea NATO care va avea loc uh, vineri și la care voi participa în calitate de ministru italian. Poate acolo se va discuta asta. Trebuie să ne asigurăm că membrii estici ai uh, alianței uh, NATO îmi cer, îmi cer scuze, domnule președinte, am ieșit puțin din context, dar uh, revin, trebuie ca toate uh, statele care fac parte din Alianța Nord-Atlantică uh, știu foarte clar că articolul 5 nu este un uh, articol gol de conținut. Cred că am răspuns la întrebări. Deci vă mulțumesc. Avem în continuare uh, lista vorbitorilor. Vom avem vom avea uh, cele două runde, dar am să vă rog să vă restricționați la un minut. Domnul Plencovici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna ministru Mogherini pentru numire. Două întrebări pe scurt. Una referitoare la gestionarea crizei, crizelor internaționale, situația dramatică din Ucraina, uh, care merge dincolo de dezbaterea noastră referitoare la o soluție pașnică, pentru că sunt oameni care mor la fața locului, iar acțiunile noastre față de Moscova nu au dus la niciun fel de schimbare a um, atitudinii Rusiei. Mai mult, avem trupe ruse pe teritoriul ucrainian. Iar acest uh, lucru pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Uh, Puteți să ne spuneți care sunt măsurile pregătite după reuniunea summitului și au existat uh, progrese la nivelul uh, discuțiilor trilaterale între Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană? Și cum uh, vedeți politica în domeniul Mării Adriatice și Ionice, foarte importantă în domeniul extinderii Uniunii Europene? Domnul Howitt, mulțumesc, domnule președinte. Știu că uh, veți avea mult de lucru uh, în următoarea perioadă, dar uh, în primul rând dați-mi voie în numele grupului uh, nostru să uh, vă spun că vă vom sprijini de-a lungul activității dumneavoastră. Mă refer la Macedonia, la Bosnia, uh, dar și la elementele ce țin de drepturile femeii și drepturile omului. Um, și sperăm că vom colabora pe acest subiect. Apoi, în ceea ce privește Siria, cum vom colabora cu alte state arabe pentru a promova soluții regionale? Ați vorbit despre presiunea asupra guvernului uh, din Irak pentru a fi mai inclusiv, pentru că pare să fie destul de sectar la ora actuală. Cum credeți că putem influ influența o schimbare acolo? În ceea ce privește Ucraina, sprijin ceea ce ați spus referitor la zborul MH17 și datoria uh, morală pe care o avem uh, în urma acestui fapt. Accesul uh, nerestricționat este ceva, dar este important, dar și progresul în, uh, în anchetă este foarte important. Je felicit, madame. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit, domnule ministru. Voi reveni la problema Irakului și a Siriei. Ați uh, vorbit despre necesitatea unui nou guvern irachian. Este un lucru foarte important, însă trebuie să se asigure pro, protecția uh, creștinilor în Irak, uh, conviețuiesc șiiți, suniți, curzi, turcmeni și uh, trăiesc acolo și creștini. Cred că trebuie să ne gândim la securitatea comunităților, comunităților creștine în uh, contextul relațiilor, relațiilor noastre cu următorul guvern irachian ați vorbit despre această problemă cu omologii irakieni, cu omologii curzi, pentru că uh, avem acolo probleme grave geopolitice și uh, este vorba de o gravă criză umanitară. Mulțumesc, doamna Nit. Mulțumesc. Bună dimineața, doamnă ministru, și aș dori să vă urez bun venit. Îmi pare bine să putem conlucra. Probabil dacă totul merge bine, nu doar în unile uh, viitoare. Vă mulțumesc că ne-ați prezentat în profunzime discuțiile care au avut loc la reuniunea informală, însă e un aspect uh, la care nu v-ați oprit uh, în destul. Nu știu dacă s-a vorbit de ajuns de ele, vorba de relațiile cu SUA în ce privește toate crizele despre care ați vorbit, fie că e vorba de Irak, Siria, Orientul Mijlociu, relațiile între Ucraina și Rusia, e sigur că Statele Unite sunt un partener extrem de important și atunci v-aș întreba dacă ne puteți aduce clarificări, s-a hotărât ceva, considerați oare că discuțiile cu administrația Obama se desfășoară pe picior de egalitate, pentru că ne-am putea îndoi de această afirmație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Austrevicius. Nu, nu, pardon. Herr Chevalos. Nu, domnul Chevalos. Doamna Chevalos, spune președintele. Mi s-a răspuns deja la întrebare, domnule președinte. Meș Meșeris nu este prezent. Domnul Kelam. Mulțumesc, domnule președinte. Frontierele Europei sunt schimbate la ora actuală și ați spus că domnul Putin nu și-a respectat uh, angajamentele, însă continuă să stabilească agenda și noi doar să reacționăm suntem martorii unei noi invazii a Ucrainei. Dacă rămânem numai la soluții politice, cred că domnul Putin își va atinge obiectivele, într-un fel sau altul. Oare nu este momentul să spunem clar că este vorba de o invazie a unui stat european nu doar să vorbim despre incursiuni sau interferențe. Și o a doua întrebare. Într-o astfel de situație, putem fi siguri că se va pune capăt oricărui acord de vânzare de uh, arme către Rusia, fără niciun fel de uh, zonă gri? Domnul Picula, mulțumesc. Doamnă ministru, mă bucur că v-ați referit la extindere ca făcând parte din agenda dumneavoastră, însă regret că situația Bosniei și Herțegovinei rămâne aceeași. Țara este uh, blocată din cauza unui uh, blocaj intern. Ucraina și Rusia Bosnia nu este o, cri o criză de mărime a Ucrainei, dar este totuși importantă. Cum vedeți uh, uh, situația după 2014, având în vedere că nu s-a implementat uh, planul SADICI, uh, nu s-a implementat legislația necesară și așa mai departe? M-ar interesa uh, abordarea dumneavoastră politică pentru a găsi o soluție. Mulțumesc. Doamna Fotiga, vă mulțumesc uh, pentru prezentare. S-au pus deja multe întrebări înainte de a ajunge eu la rândul meu. Dar uh, eu am următoarea întrebare. Vizita dumneavoastră în capacitatea actuală, dar și în viitoarea dumneavoastră capacitate, uh, vizitele dumneavoastră sunt uh, foarte uh, publicate, uh, sunt foarte vizibile. Veți vizita Kievul și dacă da, care este mesajul pe care îl veți aduce în această capitală? Nu avem o problemă Ucra a Ucrainei și a Rusiei. Una dintre cele două este agresorul și cealaltă își apără teritoriul și populația. domnul Austervicius. Doamnă ministru, am înțeles că dacă ați putea da timpul înapoi, ați face o schimbare în programul președinției italiene. La pagina 21, citez, uh, a profita de uh, partea uh, a profita de oportunități cu Rusia ar fi eliminată. Uh, trebuie spus foarte clar, nimeni nu amenință Rusia, nimeni nu a invadat Rusia, însă bocancii rusești sunt pe teritoriul ucrainian. Rușii invadează și sunt agresorii în Ucraina. Ucraina este partenerul nostru. Timp de mult timp, uh, pe pagina dumneavoastră a președinției, declarația din 24, de iulie, din 24 iulie a fost ultima prezentă uh, nimic uh, până la finalul lui august referitor la evoluțiile în Ucraina, Rusia și așa mai departe. Aș dori să vă întreb, când a fost ultimul dumneavoastră contact cu așa numitul ministru Lavrov? Domnul Ușelvi Știu că numele meu este dif- dificil. Istvan Ulhai. Doamnă ministru, domnule președinte, în discuția de ieri am vorbit despre provocările de politică externă la nivel global și președintele a spus că ar fi util să se elaboreze un raport în acest sens. Cred că uh, Uh, este foarte important să fim, să avem o poziție unită și în calitate de persoană din Europa de Est, din Europa Centrală, aș dori să întreb să vă spun următorul lucru. Eu sunt maghiar și sunt socialist și consider că există uh, uh, un pericol ca statele din Europa Centrală și de Est să meargă pe o altă cale în ceea ce privește politica externă. În plus, eu sunt responsabil pentru turism, uh, sunt vicepreședinte în comisia respectivă și cred că turismul este un garant al păcii. Vă urez mult succes! Domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă ministru. Două puncte. În primul rând, salut ceea ce ați spus referitor la faptul că avem nevoie de o poziție comună, puternică. A fost întotdeauna problema noastră, aceea de a fi uniți. În ceea ce privește sancțiunile um, și poziția uh, președinției, uh, aș dori să știu care este poziția referitoare la South Stream la Roma. Și apoi uh, reuniunea NATO din țara Galilor vom avea o poziție a Uniunii Europene referitoare la statutul de membru al Ucrainei? Domnul Bertini. Della esposizione così chiara. Mulțumesc pentru prezentarea clară pe care ne-ați făcut-o. Vă urez și eu succes. Sunt fericit să văd aici o nouă generație care se afirmă în politica externă italiană și europeană și vă cunosc foarte bine, așa încât sunt convins că veți aduce un nou val, o, o nouă dinamică utilă, mai ales pentru a depăși anumite inerții ale trecutului. Deci, va fi foarte utilă munca dumneavoastră. Am o singură întrebare în legătură cu Rusia. Mă întorc la chestiunea Rusiei. E o problemă foarte dificilă. Noi trebuie să fim foarte fermi față de Rusia. În uh, apărarea integrității teritoriale a Ucrainei, însă în același timp cred că trebuie să ne gândim la o problemă strategică foarte delicată, și anume, a, să nu izolăm Rusia într-o atitudine antioccidentală, pentru că ar putea exista a, riscul unei poziții antioccidentale și a Chinei. Și mă întreb cum să evităm ca în această fază a, electorală în Ucraina, cred că în octombrie da, sunt alegeri pentru Parlament, Președintele întrerupe vorbitorul. Dar, în, da, permiteți-mi să închei, dar încă un minut. Vreau să închei, să evităm ca formarea guvernului să nu fie condiționată de motive electorale. V-aș ruga să-mi răspundeți. Mulțumesc. Milan Mon. Mulțumesc, domnul Milan Mon, acum. Mulțumesc, doamnă ministru, și succes. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră că Libia e foarte importantă pentru Mediterana și pentru întreaga Europa. Cred de asemenea că președinția italiană face foarte bine să dea prioritate acestei țări. Știrile sunt, veștile sunt foarte negative. Mi-ar plăcea să ne explicați ce așteptați din partea rezoluției Consiliului de Securitate de săptămâna trecută știu că președinția italiană a jucat acolo un rol important și, pe scurt, să ne spune ceva în legătură cu relațiile transatlantice, o temă în care se regăsește în prioritățile uh, președinției italiene. Dumneavoastră n-ați avut timp să vă referiți la ea, dar v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte. Uh, știm că, iată, se întâmplă lucruri importante, cum este acordul uh, comercial cu SUA. Mulțumesc! Ana. Minister, I appreciated your... Doamna Gomez. În ceea ce privește Irakul și Siria, ați vorbit despre nevoia ca Uniunea Europeană să aibă o abordare regională și să faciliteze dialogul regional. Înseamnă asta că sunteți pregătită să propuneți Consiliului o altă abordare referitoare la Iran și o avertizare referitoare la Arabia Saudită și Qatar uh, pentru rolul lor uh, uh, de a sprijini extremiștii? Ce poate trimisul uh, special, uh, domnul Leon, uh, face ceea ce nu a putut face trimisul special al Uniunii Europene? Pentru că părțile au refuzat coordonarea și nimeni nu i-a forțat să accepte coordonarea. Uh, situația din Libia se poate înrăutăți, poate fi un Afganistan la porțile Uniunii Europene. Este nevoie de acțiune coordonată de Uniunea Europeană acolo. Domnul Van Orden acum. Uh, thank you very much, Chairman, and congratulations, Mrs. Uh, Mogherini. Mulțumesc și felicitări doamnei Mogherini pentru nominalizare. Credeți că este uh, uh, înțelept să avem în vedere o nouă extindere a Uniunii Europene înainte să avem o reformă a liberei circulații și o reformă credibilă referitoare la criminalitatea organizată, corupția și uh, reforme juridice serioase în țările candidate? Uh, Mulțumesc. Urmează ultimii vorbitori, doamna Elliot Marie acum. domnule președinte. Doamnă ministru, trei, uh, trei întrebări uh, scurte. În primul rând, uh, Orientul Mijlociu. Um, știm că islamismul integrist uh, este în ascensiune, se creează condițiile unui conflict între lumea arabă și cea occidentală. Vă întreb ce inițiative putem avea în uh, țările arabe moderate ca să luptăm împotriva acestei ascensiuni a integrismului în uh, rândurile populației de acolo. Apoi, iată, cresc și riscurile unui conflict generalizat și amenințările teroriste posibil la adresa teritoriului european. Atunci Europa trebuie să poată să-și protejeze proprii cetățeni și să fie credibilă când vorbește de anumite politici. Apărarea europeană pare să fie una din prioritățile președinției italiene, dar și ale Uniunii Europene. Ce acțiuni concrete încurajate noastră, mai ales ca să obțineți participarea financiară a tuturor țărilor care de multe ori uh, cer multe, dar uh, nu predau nimic în schimb. Apoi, în ce privește extinderea, cred că ea constituie nu doar un răspuns pentru uh, a evita descurajarea unor țări, dar și a exercita o influență a Europei într-o lume în care țările care contează au uh, cam un miliard de locuitori. Da, e necesar extinderea și ca să avem o greutate economică și politică, dar e nevoie și de coerență pentru asta. Ce criterii geografice și culturale aveți pentru a fixa niște limite a unei Europe extinse? Dragi colegi, data viitoare voi ruga grupurile să prezinte o listă de vorbitori pentru că nu am să fac pe arbitrul aici. Iau lista așa cum mi-a fost prezentată și așa cum a fost ea notată uh, prin cum am observat uh, pe cei care s-au înscris la vot. și dacă nu funcționează așa, atunci uh, va trebui să avem o altă tactică. Dar va trebui să vorbiți și cu colegii pentru a-și respecta timpul pentru că nu pot într-o oră, pe de altă parte, nu pot într-o oră jumate uh, să accept, să um, fac să încapă 30 de intervenții. Și da, uh, poate că vom renunța la această flexibilitate pentru a nu mai avea dureri de cap și voi ruga uh, grupurile să prezinte o listă de vorbitori ca la plenară. Îmi pare foarte rău că va trebui să acționăm așa. Suntem la fără un sfert. Dacă fiecare vorbește un minut, pot uh, accepta încă trei vorbitori până la și 45. Doamna Teoharus, domnul Papadacus și încă un vorbitor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, vă rog, a fost prima care am cerut cuvântul. Puteți să cere confirmare din partea secretariatului, acum în engleză. Doamnă ministru, aș dori să vă felicit și acum în Elena. Și am o întrebare pe 23 iunie. Domnul Davidoglu, ministrul de afaceri externe al Turciei, a prezentat un document oficial uh, către Consiliul de Asociere UE-Turcia în Luxemburg. A spus uh, că Republica Cipriotă a decedat. Ieri, domnul Erdogan, în mod ilegal, a organizat alegeri în teritoriul ocupat al Republicii Cipru. A debarcat de pe o embarcațiune militară turcă și a utilizat un limbaj foarte agresiv față de Cipru, cu cuvinte uh, jignitoare la adresa președintelui Ciprului și aș dori să vă întreb care e poziția Italia în acest sens, ce se întâmplă cu solidaritatea uh, statelor membre ale Uniunii Europene eh, față de un stat care este supus unei agresiuni. Dați-mi voie, dați-mi voie să mai spun câteva cuvinte, dați-mi voie să închei. Vă întreb eh, ce va face președinția italiană pentru a da dovadă de solidaritate cu această țară, Cipru, care este stat membru al Uniunii Europene. Vorbim de Rusia, dar de Turcia nu se prea vorbește. Domnul Papadakis acum. Mulțumesc. Vă felicit pentru numirea dumneavoastră în această nouă funcție. Știu ce ați făcut până acum și sunt convins că veți avea succes în această nouă misiune. Aș vorbi întâi despre o problemă care trebuie să preocupe întreaga Uniune Europeană și nu doar țările Sudului. Salut faptul că se pare că aveți intenția de a găsi o soluție politică. Apoi, Vreau să mă refer la ce a vorbit antevorbitoarea mea. Iată, Turcia nu își respectă obligațiile în legătură cu Cipru, dar nici în legătură cu angajamentele asumate față de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Jednak Pani minister, moje gratulacje również w związku z wyborem. Da, uh, domnul Gjib, uh, mulțumesc. Uh, domnul ministru, felicitări și am și o întrebare în legătură cu poziția președinției italiene în legătură cu eficiența sancțiunilor adoptate față de Rusia și care vor fi adoptate în viitor în legătură cu situația din Ucraina. Apoi, dumneavoastră ați vorbit de zborul MH, MH17, ați spus că este un incident tragic. Poate am înțeles greșit cuvintele dumneavoastră. Eu cred că e important să utilizăm în mod corect uh, limbajul, că să nu legitimăm anumite fapte. Era vorba despre un atac terorist, nu de un incident, dar poate am înțeles eu greșit. În al treilea rând, Moldova. Suntem pe cale de a semna acordul de asociere, apoi va fi ratificat, însă vor, se vor desfășura și alegeri în această țară. Uh, vă întreb uh, cum evoluați acest proces. Va putea fi încununat de succes? Mulțumesc! Aplausos jums. Many questions I... Uh... Doamna ministru, vă rog, da, multe, multe întrebări, încerc să răspund uh, tuturor. Încercat să le grupez pe teme. Domnul Plenković, cred că m-a întrebat uh, despre ce se întâmplă cu pachetul. Uh, după cum a spus de la început, a fost luat uh, sâmbătă o decizie din partea Consiliului, luni, adică ieri, s-a întâlnit cu reperul. Comisia va face o propunere finalizată în legătură cu pachetul încă în cursul, deja în cursul zilei de mâine și se va lua o decizie vineri. Ăsta este calendarul și după cum v-am mai spus, Comisia pregătește un pachet consolidat de măsuri în cele patru sectoare despre care am vorbit. În ce privește limbajul, sunt de acord și, bun, poate clarificăm cu această ocazie și uh, alte întrebări. Concluziile Consiliului vorbesc despre o agresiune și despre anexarea Crimeei, care s-a întâmplat deja, nu trebuie să mai așteptăm să se mai producă și altceva, e clar. Vă mulțumesc că ați menționat inițiativa pentru Adriatică și Ionică. Cred că e importantă, mai ales pentru toată regiunea aceasta. Și sunt de acord uh, cu ce a spus domnule Howitt în legătură cu importanța nu doar a accesului la, la fața locului, la unde s-a prăbușit avionul, ci și ca ancheta internațională să poată să se desfășoare în continuare. Și dați-mi voie să mulțumesc Regatului Unit pentru că a avut un rol uh, de lider. Cele de jos și Regatul Unit, am contribuit și noi Italia cu un expert. Cred că uh, e și asta un semn pozitiv uh, că, iată, comunitatea internațională își asumă răspunderea pentru a întreprinde uh, o acțiune importantă și din punct de vedere politic. Și uh, mă refer la ce s-a menționat aici în repetate rânduri, dacă mă îngăduiți, să avem un dialog cu statele arabe în legătură cu Irakul. m-a fost întrebat ce am, la ce m-am referit când am spus că e nevoie de un nou cadru regional Mm, pentru a mm, contracara aceste conflicte în Siria, Irak și multe alte țări care au repercusiuni în uh, legătură cu stabilitatea Europei. Cred că e foarte important să implicăm, în primul rând să recunoaștem uh, că aceste țări și actori regionali sunt într-adevăr puteri regionale și actori începând cu Egiptul, care a jucat un rol foarte pozitiv în negocierile pentru Gaza, și n-a fost ceva ușor, știm foarte bine, și a fost și rezultatul unei inițiative întreprinse inclusiv de către guvernul italian și președinția italiană, dar și de alte țări. Ne-am deplasat la Cairo chiar în acele zile. Exact, am fost la Cairo exact în ziua de după intervenția militară din Gaza, operațiunea terestră, și uh, a fost acolo și Laurent Fabius. În aceeași perioadă a existat o inițiativă din partea Europei spunând că Bun, era vorba acolo de Egipt, dar și de alte țări. Trebuie ca acestea să se implice și să încerce să găsească o soluție diplomatică. Uh, și cred că e doar începutul. Cred că trebuie să ne adresăm diferitelor puteri regionale de acolo și să încercăm să facilităm o întâlnire a acestora. Unele deja stau la aceeași masă, viceministrul afacerilor externe din Iran s-a întâlnit cu vice-prim-ministru al Arabiei Saudite, iată, e o noutate, poate nu atât de importantă în Europa, dar e, e o noutate importantă în regiune. Și cred că Europa are și ea măcar un rol de facilitator de jucat. Nu mă voi referi la negocierile din domeniul nuclear. Știu că domnul Taric a fost aici ieri, îl voi întâlni la Roma, e sigur foarte important acest domeniu. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în aceste luni și sper ca negocierile să ducă până în noiembrie la un rezultat pozitiv. Vă rolul Ligii Arabe este și acesta foarte important, nu doar pentru acea regiune, ci și pentru Libia. Mă întrețin în mod constant cu toți miniștrii de externe din toate țările arabe discuții cu Secretariatul General al uh, Ligii Arabe, pentru că sunt, consider că trebuie să avem contacte zilnice, schimburi de informații, de opinii, să înțelegem care sunt diferitele dinamici și modurile uh, în care putem găsi soluții pentru a facilita dialogul. În franceză, dacă pot să răspund la întrebarea privitoare la securitatea creștinilor din Irak și nu numai, uh, D-am da, uh, vorbit uh, despre asta cu ministrul de afaceri externe din Irak și mai ales cu Barzani. Am vorbit despre asta cu omologul meu din Vatican. Italia are relație specială cu Vaticanul, măcar din punct de vedere geografic, sigur. Dar aș dori să uh, vă împărtășesc ce am spus întreținându-mă cu reprezentanții Vaticanului, reflectând și preocuparea exprimată de Francesc. E vorba de Papa Francesc, însă <laughs> nu îi pot spune numele decât în italiană, Francesco. Uh, Domnul sa spune atenție, pentru că e vorba de o provocare la adresa respectivă respectării minorităților și a drepturilor omului. Nu e vorba doar de protecția drepturilor creștinilor. E o chestiune valabilă în Irak și, din nefericire, și în multe alte țări din lume. M-am referit la asta numind o chestiune crucială, pentru că există aspecte specifice, însă să nu facem din chestiunea drepturilor omului și din chestiunea atacurilor Uh, statului islamic în Irak și Siria o chestiune legată exclusiv de religie, pentru că nu e vorba doar de creștini, ci și de, Iaz, de comunitatea iazin și musulmanii sunt afectați și sunt atacați. Președinția italiană încearcă să fie activă în Irak, să susțină forțele care în Irak combat amenințarea ISIL pentru că astfel apărăm dreptul oamenilor acestora de a trăi în propria țară, să le fie respectate drepturile și securitatea, dreptul de a locui pe propriul teritoriu. E important să subliniem asta. o altă întrebare în franceză mi-a fost adresată în legătură cu relația cu SUA. Sigur, parteneriatul e foarte important Dar într-un moment în care în jurul nostru avem atâtea crize și conflicte dramatice, nu ne putem limita la asta. Sunt, împărtășim și noi eforturile, facem schimb de viziuni strategice, suntem în uh, contact permanent uh, cu partenerii noștri, acestea fiind zise, există și tema TTIP, Aici am dori, pe durata președinției noastre, să facem progrese. Cred că e totuși dificil să ajungem la un rezultat uh, concret, pentru că la Washington sunt alegeri la jumătatea mandatului uh, și aici va fi o tranziție instituțională, dar sunt chestiuni de mare importanță pentru președinția italiană să încercăm, deci, să facem progrese cu negocierile cât mai curând posibil. Dar sunt uh, și rămân convinsă și președinția italiană e convinsă că asta nu înseamnă că Europa uh, trebuie să joace un rol minor în gestionarea crizelor. Cred că e un lucru pe care ne-l cer, ne cer și Statele Unite, de altfel, Eh, să jucăm un rol mai important în crizele care ne înconjoară, practic, și e bine să facem aceste lucruri împreună. Acum în engleză, fostul meu coleg de la adunarea NATO, dacă țin eu bine minte, mi-a pus o întrebare în legătură cu vizita mea la Kiev, fosta mea colegă, dar de fapt am uh, M-am deplasat împreună cu dumneavoastră la Kiev în februarie, în... cu altă însărcinare, chiar înainte de a deveni ministru. Am fost acolo cu adunarea parlamentară NATO, dacă vă reamintiți, dar în calitatea mea de ministru, pe durata președinției, prima mea vizită uh, a fost la Kiev pe durata uh, președinției italiene. M-am întâlnit cu președintele Poroșenko, cu Iulia Timoșenko și cu alții. Și n-a fost o întâmplare această vizită. N-a fost deloc întâmplătoare și am regretat uh, foarte mult că nu a fost reflectată în presă așa cum se cuvine și poate a fost și responsabilitatea mea că nu am comunicat bine cu mass media. Știți, am făcut eforturi, dar câteodată... Hmm Uh, comunicarea se, comunicarea se utilizează diferit în de la țară la țară, dar a fost o alegere politică. Prima mea vizită la începutul lunii iulie a fost la Kiev și cu mare plăcere mă voi întoarce acolo pe durata președinției italiene. Vorbesc la telefon cu partenerii noștri din Kiev aproape în fiecare săptămână. Cred că ne-am întâlnit de mai multe ori, uh, chiar acum câteva zile am vorbit uh, și prim-ministrul Renzi s-a întâlnit cu domnul Poroșenco, cred, de trei ori pe durata deja președinției noastre, chiar acum sâmbătă. Așa, așadar, fiți sigur că avem relații foarte uh, constante și strânse și cordiale cu prietenii noștri în legătură cu informațiile de pe uh, site-ul președinției italiene. Regret, uh, eu n-am avut nicio pauză în vara aceasta, n-am luat niciun, nu mi-am luat niciun concediu. Îmi pare rău că probabil că website-ul a avut o vacanță. Îmi pare rău, nu intru în fiecare zi pe website, dar mi-aș dori să am timpul să o fac, voi încerca să o fac mai des pe viitor. Dacă aș schimba programul președinției, am fost întrebat. Cum am spus la început, uh, programele președințiilor sunt uh, scrise cu mult înaintea uh, <laughs> mult înainte ca să se întâmple anumite evenimente, cum am spus la început, dacă vedeți uh, programul OSCE, Ucraina nu este menționată niciodată, deși OSCE de 9 luni de zile lucrează doar în legătură cu Ucraina sau aproape. Dacă ar fi o frază pe care aș schimba-o în program, ar fi prima de la capitolul privitor la Rusia, pagina 21, după cum am spus, care spune că Rusia rămâne un partener strategic pentru rezolvarea problemelor uh, strategice globale. A schimbat asta și a spus public că aș schimba-o. Cred că Rusia rămâne un actor strategic în provocările regionale și globale, fie că ne convine, fie că nu, dar nu cred că mai este un partener strategic al nostru. Mi-aș dori pe viitor să redevină așa ceva, deci aș dori ca Rusia, ca asta să fie alegerea Rusiei să ne redevină un partener strategic, însă lucrul ăsta nu se întâmplă uh, actualmente. M-ați întrebat și când am avut ultima conversație cu Lavrov. Domnia sa m-a sunat ieri ca să mă felicite în legătură cu numirea. I-a spus că încă sunt ministru italian cu președinția italiană și vom avea toate ocaziile să discutăm lucruri pe care le-am mai discutat deja și în trecut, începând cu agresiunea din estul Ucrainei, pentru că, după cum am spus, există această situație în Ucraina și Rusia și cred că ar fi ciudat să spunem că nu avem nicio problemă în Ucraina. E mai mult decât o problemă. Nu e o problemă cu liderii ucrainii, avem o problemă pe teritoriul ucrainian. Dar fi naiv să nu spunem așa ceva. Avem un conflict, da. Bun. Altă întrebare în legătură cu Bosnia-Herzegovina, după, situația după alegeri. Mi-aș dori și eu să știu, mi-aș dori ca oamenii din Bosnia-Herzegovina să știe ce se va întâmpla după alegeri. Pot, ce pot eu să spun e că eu consider, sunt convins că găsirea unei căi de a face reforme și mai ales reformele care dau rezultate pentru cetățenii uh, Bosniei, Herzegovina, asta va fi uh, important după alegeri și salut acest pact pentru creștere pe care l-am propus și susținut și prezentat în Parlamentul din Sarajevo și aștept cu interes ca după alegeri să colaborăm cu noile autorități ca să continuăm procesul, dar pentru a răspunde unei întrebări uh, care mi-a fost adresată în legătură cu extinderea și dacă e înțelept să continue această extindere, cred că e clar și poate n a trebuit să spun asta, dar mă refer și la întrebarea în legătură cu situația geografică. Articolul 49 este temeiul și respectăm. Nu trebuie să explicăm mai mult. Respectăm ce scrie în tratat. În fel, cred că e o indicație clară a faptului că procesul de extindere poate continua în ce privește transformările, însă nu se ia nicio măsură de extindere până când reformele nu sunt întreprinse până la capăt și cred că asta credem cu toții atunci când ne referim la extindere. Apoi, în legătură cu South Stream, aș spune că susținem coridorul sudic, credem că e esențial să pentru a contribui la securitatea energetică a Uniunii Europene în legătură cu sursele și rutele Bun, acest proiect a fost gândit într-o altă eră, aș putea spune, și cred că ar putea, ar putea contribui la diversificarea surselor cu condiția ca să existe toate uh, uh, condițiile nu doar tehnice, ci și politice. Asta e chestiunea. Discutăm des cu prietenii ucrainieni. Problemele nu sunt atât tehnice, ci astăzi mai degrabă politice. Altă întrebare s-a referit la rezoluția eh, Consiliului de Securitate referitoare la Libia, ultima 2174. Noi am contribuit, am fost eh, coautori, am contribuit la ea împreună cu alte țări și cred că e un pas înainte pozitiv, în primul rând pentru că are loc în sistemul ONU și cu asta răspund și întrebările dumneavoastră, de ce, cum va fi diferit rolul uh, reprezentantului special Bernardino al UE, cred că e nevoie ca încercarea de a gestiona cumva situația dificile din Libia în cadrul sistemului ONU să continue, pentru că asta astfel putem încerca să garantăm cumva o viziune care să nu fie pe axa nord-sud, ci să fie una globală. Deci trebuie implicați actorii regionali și în celelalte crize. Trebuie să, fim, să implicăm și uh, țările învecinate și sistemul global și ONU e probabil pentru un moment și să sperăm că va continua să fie așa locul în care putem încerca să găsim acea coordonare care nu întotdeauna a existat atunci când uh, lucrurile nu s-au desfășurat uh, în cadrul ONU. Cred că reprezentantul uh, a făcut o treabă foarte bună, dar putem să ne bazăm și pe lecțiile pe care le-am învățat după experiența sa și ne le-a explicat foarte clar atunci când a avut o discuție la Consiliul de Securitate săptămâna trecută cu ocazia rezoluției și am discutat și ieri cu el despre această temă și cred că poate avea uh, susținerea uh, tuturor țărilor, trebuie să vorbim zi de zi, trebuie să susținem în diferitele misiuni și vizite, inclusiv în afara teritoriului Libiei, pentru că știm foarte bine că și acestea vor fi la fel de importante pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră legată de actorii regionali. Eu vorbesc cu ministrul de externe din Iran și cel din Qatar. Cred că trebuie să dialogăm cu toată lumea și să le cerem tuturor să aibă o poziție responsabilă. Cred că am răspuns deja la toate întrebările și dacă nu, ne vom revedea foarte curând. Bella presidenza italiana, complimenti. Felicitări pentru președinția italiană. Domnule Borghezio, ci vediamo, credo... Domnule Borghezio, cred că ne întâlnim la 12.45 cu delegația italiană și vom vorbi și despre situația ofițerilor de marină italieni din India. Mulțumesc. Thank you very much. Oh no, I have to speak in German, not to make a mistake. you allowed me to speak Meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Am avut 27 de persoane scrise la cuvânt și cred că uh, s-au găsit răspunsuri la întrebări, uh, poate că nu la toate întrebările, în toate detaliile, dar uh, așa este întotdeauna. Vom continua această discuție și ne vom revedea cel târziu la audiere. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnă Mogherini, și pentru faptul că ați acceptat întrebările noastre. Așa că mm, deja putem vedea o colaborare. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu privire la crizele din vecinătatea extinsă a UE însă am să vă rog să facem uh, o scurtă pauză astfel încât să putem uh, trece în liniște la următorul subiect. Now still some of our Eastern friends.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 Irland. Ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor. Reîncepem ședința. Trecem la punctul următor. Schimb de opinii cu privire la crizele din vecinătatea extinsă a Uniunii Europene, Irak, Libia, Gaza și Ucraina. Deci, pentru îi urez bun venit uh, fostei noastre colege, doamna Ivașcova, șefa delegației Europe, Uniunii Europene în Irak. Începem, vă sugerez să începem chiar cu doamna Hivașcova, care îi acord 5 minute. Îmi pare rău că nu pot fi mai generos și sunt sigur că dumneavoastră veți fi foarte interesați să ascultați evaluarea ei în legătură cu situația din Irak și problemele din zonă. Aș dori să reamintesc că în urmă cu șase luni în comisia noastră nu voi trece la remarcile mele introductive, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Doamna Hibașcova, aveți cuvântul. Vă felicit pe toți cei care ați fost aleși sau realeși. Am fost membra acestei comisii în urmă cu 10 ani, deci întotdeauna este nu doar o onoare, ci și o plăcere să vin să vă vizitez din nou. Am fost eh, șefa delegației europene în Bagdad eh, în ultimii trei ani și jumătate. În această vară a apărut un nou stat care acoperă, acoperă 110 eh, mii de kilometri pătrați, are o populație de 15-20 de milioane de produce în fiecare zi în, între 220 și 250 de milioane de barili de petrol pe care le comercializează. Acest stat se numește statul islamic și trebuie să uh, reflectăm asupra acestei realități. Nu vom putea să învingem uh, acest stat fără mijloace militare. Uh, fără îndoială, nu vom avea operațiuni pe teren, aviatice, uh, care să poată să nu vom putea să uh, învingem acest stat uh, militar cu mijloacele de până acum. Trebuie să susținem noul guvern irachian Eh, comparativ cu ultimii ani de dictatură, atmosfera din Bagdad este schimbată și toate cele trei populații, curzii, șiiții și suniții, conlucrează pentru a avea un nou guvern înainte de 9 septembrie, care este termenul fixat de Constituție. Noi vă solicităm să susțineți acest uh, guvern pentru a putea învinge ISIL. O populație este, se simte mai marginalizată și anume populația sunită. Populația sunită este cea vizată de către statul islamic. Deseori vorbim despre triburi, despre ISIL și despre suniți. Din păcate, este vorba de o singură entitate. Trebuie să le dăm putere suniților să dialogăm cu ei pentru a-i îndepărta de ISIL. Puteți să jucați un rol foarte important în acest proces. Problema cheie pentru statul islamic este petrolul. Sunt sigur că este mm, problema cheie. Orice putem și orice puteți face dumneavoastră ca parlamentari pentru a găsi soluții juridice pentru a impune sancțiuni asupra celor care cumpără acest petrol ilicit este uh, crucial. Vă rog să uh, vă încurajați colegii din parlamentele iranian, irachian, kurd să nu mai tranzacționeze cu statul islamic. Convoaie de uh, 5.000 de cisterne au fost raportate care transportă petrol extra ilicit și, din păcate, statele membre europene cumpără acest petrol la prețul de 12 dolari pe baril, ceea ce aduce un profit major pentru statul islam, islamic. Vă rog, vă angajați-vă cu Parlamentul Kurd Curzii au dorit să țină un referendum pentru independență. Ehm, forțele militare Peșmerga au fost amenințate cu colapsul ehm, odată cu apropierea ISIL la 25 de kilometri de Erbil și-au dat seama că mm, Kurdistanul nu poate exista ca stat fără susținere ehm, externă. Uh, acum anumite state membre au decis să înarmeze Kurdistanul în mod necoordonat, ceea ce este o problemă. Situația umanitară este uh, dramatică, 250.000 de copii neprotejați, școlile nu au putut să fie deschise, anul școlar nu a început, avem o populație minoritară yazidi care nu poate să rămână în Irak, și toată lumea încearcă să își găsească de post. Avem un mecanism de protecție a civililor și acesta funcționează câtva în ceea ce privește petrolul. Avem sancțiuni, însă acestea nu funcționează. În ceea ce privește angajamentul politic, am un lucru de spus. Dacă datorită dictaturii, Parlamentul irachian nu a jucat un rol major în ultima perioadă. Vă rog să susțineți acest Parlament pentru ca el să își asume rolul. Parlamentul irachian trebuie să schimbe uh, legea contra terorismului legea amnistiei generale, sunt uh, legi cruciale pentru a-i face pe toți uh, cetățenii irakieni să se simtă parte a unei societăți egalitare. Așadar, ajutați-mă să lucrez uh, să capacităm Parlamentul irachian în legătură cu felul în care se poate lucra asupra legislației și, de asemenea, aduceți pe suniți pe, pe ale, deputații uh, aleși suniți uh, la Bruxelles pentru a dialoga cu ei. Să îi ascultați, să încercați să îi ajutați. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am vorbit cu un minut și jumătate mai mult. Uh, thank you. time for questions. Vă mulțumesc. Uh, întrebări și răspunsuri, domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici. Uh, bun venit înapoi, Iana. Ne-am întâlnit uh, recent în biroul meu și mi-aduc aminte de când erai colega noastră în Comisia AFET. Am fost primul care a cerut ca armata forțelor curde, armata curde să fie susținută. Mă îngrijorează însă răspunsul necoordonat al statelor membre, care nu este foarte util. Raportul ONU spune că s-au înregistrat uh, crime împotriva umanității, uh, decapitări, crucificări, execuții în masă. Ceea ce ne îngrijorează este că avem mai mult de o mie de cetățeni ai Uniunii care luptă pentru statul islamic, cetățeni care provin din Belgia, Franța, Germania, alte state ale Uniunii. Nu știu cât de multe informații poți să ne dai în public, dar ce fel de coordonare are loc la nivel uh, comunitar pentru a identifica pentru acești, pe acești luptători jihadiști cu pașapoarte comunitare? În Regatul Unit acum are o loc o dezbatere dacă se poate revoca pașaportul sau cetățenia unor asemenea persoane. Pentru că aceste persoane să fie arestate pentru alăturarea la un grup terorist. Legile sunt uh, dure și, se, și vor deveni și mai dure în guvernul actual este foarte grav atunci când europenii se duc și luptă în uh, serviciul unor grupări teroriste. Sper că mm, aici vorbim despre un grup terorist și nu despre un stat. Nimeni nu recunoaște acest stat islamic. sau a existat uh, o susținere coordonată la, uh, pe teren și aeriană Uh, la sol și aeriană din partea Statelor Unite. Nu știu cât de mult succes uh, și cât de coeziv va fi uh, noul guvern. Guvernul al Maliki a fost o parte din problemă. Acum el a plecat. Credeți că noul guvern va putea să îi includă pe suniți și pe curzi? Ce comentații în legătură cu de- declarația președintelui Barzani în legătură cu un referendum uh, pentru independența Kurdistanului. Eu am susținut de mult timp un Kurdistan independent uh, promis în 1920. Mulți din uh, Parlamentul European susțin existența Kurdistanului. Ce putem face să susținem forțele democratice și seculare ale curzilor. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, spune președinte, dar lista vorbitorilor a fost deja închisă, așadar nu vom mai accepta noi intervenții și v-aș ruga să vă limitați la un minut. Doamna Mari. Mulțumesc, domnule președinte doamna Aliu Mari. Vreau să uh, vă vorbesc despre situația creștinilor din Irak, uh, împotriva cărora se comit crime și asupra cărora și cu care trebuie să fim solidari. Aș dori să știu care este evaluarea dumneavoastră a situației reale care sunt nevoile concrete și cum putem, pe de o parte, să îi protejăm și să le permitem să rămână în Irak, pentru că problema nu este de a îi ajuta să se refugieze în exterior, ar fi, ar fi împotriva interesului lor și al interesului nostru. Nu avem uh, niciun interes de a avea state mono teiste, monoreligioase, în care să existe doar o singură religie. Mulțumim, domnule Howitt. Vă mulțumesc, într-adevăr, ne-am, mi-aduc aminte de delegația mm, foarte tumultoasă pe care am, la care am participat împreună în teritoriile palestiniene. Am vorbit și în dimineața aceasta cu doamna Morgherini în legătură cu rolul regional al Irakului. Este foarte îngrijorător ceea ce ați spus în legătură cu petrolul. vedeți un rol comunitar în ceea ce privește strategia militară de consiliere a irachienilor. Susțin ceea ce ați spus în legătură cu apropierea de suniți. Comunitatea internațională spune de mult timp acest lucru, însă nu știu dacă acest lucru se întâmplă la fața locului. Și, în ultimul rând, cum este Uniunea Europeană percepută în Irak? Care este, cum este văzut rolul nostru? Vă mulțumesc, domnul Nalt. Mulțumesc, vă felicit pentru uh, abordarea dumneavoastră foarte practică și nu teoretică. Ați spus un lucru extrem de important. Uh, războiul se poartă cu bani și petrolul reprezintă bani. Acest stat islamic are o frontieră, are o frontieră practică doar cu uh, Turcia după cum contrabanda cu diamante era posibilă pentru din Liberia sau Seria Leone era posibil pentru că diamantele au dimensiuni mici, uh, petrolul trebuie să fie transportat în cisterne imense, trebuie să fie rafinat, uh, procesat și vândut. Acest lucru se întâmplă la frontiera turcă. Este vorba de mii de camioane. Cum este posibil ca regimul turc să închidă ochii sau chiar mai rău să colaboreze cu, pentru a agrava o mm, situație, o situație strategică mm, explozivă mm, care ar putea să afecteze chiar și existența Turciei. Ce aveți spus în legătură cu acest trafic care duce și susține războiul? Mulțumesc, doamna Lezing. Uh, uh, Mulțumesc. Situația aici sunt. Situația umanitară din Irak este îngrozitoare. Amnesty International a publicat mai multe informații în acest uh, sens ieri. Întrebarea este ce să facem. Domnul Tanak a vorbit și s-a bucurat despre livrarea de arme comunității Peșmerga, însă mă, vă întreb cum folosește această comunitate um, aceste arme pentru a îi uh, apăra pe uh, pentru a apăra comunitatea Yezidi. Uh, și cum facem ca aceste arme să nu ajungă pe mâinile cui nu trebuie, astfel încât să, folosit, să fie folosite împotriva celor pe care de fapt ar trebui să-i protejeze. Ați vorbit despre refugiați. Trebuie să li se ofere un adăpost. Trebuie să uh, luptăm pentru că acești refugiați să fie uh, primiți. Este important să influențăm Turcia astfel încât să-și deschidă uh, frontierele pentru refugiați, dar să le închidă pentru uh, ISIL. Care considerați că sunt posibilitățile de a uh, influența Turcia în acest sens și ați uh, acționat deja în această direcție? Doamna Lochbiller, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, doamnă ambasador, pentru declarația dumneavoastră. Uh, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a uh, decis să, să ancheteze crimele ISIL, însă pot face asta numai într-o colaborare, printr-o colaborare cu societatea civilă din Irak. În ce măsură uh, ambasada dumneavoastră sprijină societatea civilă de la fața locului și chiar dacă mergem uh, mai departe de acest subiect, există uh, încălcări uh, grave ale drepturilor omului în Irak. Iar strategia Uniunii Europene în Irak din 2013, cum vă gândiți să o continuați? Și apoi, Spre deosebire de Al-Qaeda, ISIL, așa am înțeles eu, um, țintește obținerea unui califat, uh, a unui stat islamic. Și uh, s-ar putea ca pe această bază a dorinței uh, de a crea un stat să câștige noi susținători. Uh, există posibilitatea ca în viitor să avem un Irak împărțit în trei părți. M-ar interesa cum vedeți uh, viitoarea evoluție în uh, regiune. Mulțumesc. Dank. Domnul Kelam. Anderson, Doamna colegă, stimate colegă, ați făcut o muncă extraordinară. Ce știm în legătură cu sursele de finanțare ale ISIS? Ei ehm, comercializează petrol și ați spus că anumite state din Uniune cumpără acest petrol. Puteți să ne puneți exemple? Și de unde au specialiștii canalele de export ale petrolului? Avem decizii la nivel comunitar pentru Uh, a împiedica acest lucru. Avem nevoie de asemenea hotărâri. Acum avem șansa unei uh, reconcilieri naționale pentru a avea un guvern bazat pe toate cele trei forțe din Irak. Pentru ca toți cetățenii din Irak să se poată simți în siguranță. Ana Gomes? Salut acțiunile tale în Irak. Aș vrea să vă întreb dacă delegația Uniunii Europene are mai multă marjă de manevră, mai multe capacități de acțiune, pentru că asta întotdeauna a fost întotdeauna o problemă că nu, nu puteați face tot ce puteați să uh, tot ceea ce doreați să faceți. Acum, pentru că ați fost, erați blocați cumva în Bagdad, nu put, aveați posibilitatea de a călători și de a vorbi cu uh, lumea la fața locului. Ce se poate face în legătură cu apropierea de minoritatea sunită care a permis uh, degenerarea lucrurilor și avansul ISIS. în legătură cu uh, nordul curd. S-a discutat mult în legătură cu progresul spre independență, date fiind uh, dificultățile cu care s-au confruntat trupele și peșmerga în confruntarea cu ISIS uh, unde, care este poziția noastră. Acum, există o coordonare între uh, statele membre în legătură cu Irakul, în legătură cu Kurdistanul există o coordonare între noi și Statele Unite la nivel politic în legătură cu obiectivele acțiunilor noastre. Paul Sebalos. Domnul Sebalos. Doamna Sevalios, nu v-am înțeles. Voi vorbi în limba suedeză. Mi se pare că aici vorbim despre conflicte care au fost ignorate pentru că au loc în același timp și sunt trecute cu vederea Ucraina. Uh, este pe prima pagină acum, însă nu este un conflict nou. Uh, ați vorbit despre susținerea militară și susținerea parlamentară. Uh, ca deputată în Suedia, am avut multe întâlniri cu reprezentanții uh, guvernului, Parlamentului irachian, dar și a uh, Parlamentului și guvernului kurd. Democrația nu poate fi instituită peste noapte. Durează ani să construiești democrația. Am văzut că în Irak democrația nu a fost uh, respectată, sunt probleme cu libertatea de exprimare. Deci ceea ce se întâmplă nu este o surpriză. Întrebarea este ce vom face în viitor pentru a împiedica ca aceste lucruri să se întâmple în viitor. Ați vorbit despre susținerea militară, dar ce se întâmplă cu susținerea umanitară? Ajutorul umanitar care ar fi trebuit să fie mm, trimis cu mult timp înainte. Vorbiți despre coordonarea și susținerea militară, însă cum vom coordona uh, ajutorul umanitar și cel militar? Bineînțeles că trebuie să vorbim despre Uniunea, Euro, Uniunea despre ONU și despre obligația de a proteja civilii. Nu am auzit foarte multe despre acest lucru până acum. Ah, just over here on, uh... Sunt aici la stânga Mulțumesc și eu, Iana, pentru prezentarea foarte pasionată, care se diferențiază de, de celelalte prezentări teoretice pe care le-am văzut. Mă preocupă și pe mine vânzările de petrol care finanțează activitățile teroriste. Ne-ai dat uh, posibilitatea de a acționa Uh, am înțeles deja diamantele care finanțează conflictele. Uh, aici este vorba de petrolul care finanțează conflictele. Petrolul este mult mai ușor de uh, trasat, de monitorizat. Nu cred că ar fi foarte greu ca statele membre să se coordoneze și să întreprindă acțiuni în justiție. Cred că dacă este nevoie, trebuie, cred că dacă este nevoie, uh, trebuie să uh, spunem pe nume statelor care cumpără acest petrol. Uh, poate acest lucru ne-ar permite să scoatem la lumină practicile ilegale ale unor state. Well, Amar is asking me to make it generalized. I cannot, but I will be voi încerca, pentru că nu pot să dau răspunsuri generale, să dau răspunsuri telegrafice. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru că întrebările sunt uh, foarte la obiect. Mă bucur să văd că știți despre ce uh, vorbiți și este foarte important să, mă, să avem un astfel de sprijin din partea Parlamentului. Voi începe cu, prin a spune următorul lucru. Avem 55 de milioane de refugiați în lume, mai rău decât după al doilea război mondial un mesaj foarte clar pentru Europa. Să nu credeți că uh, putem să rămânem neafectați de acest lucru. Trebuie să dăm bani pentru a-i ajuta pe acest refugiat și trebuie să ne deschidem frontierele pentru a-i primi. Trebuie să se întâmple acest lucru, nu putem să le evităm. Creștinii, este dificil uh, să ne referim Uh, la creștini. De fiecare dată când vorbim despre comunitatea creștină, a doua zi are loc un atac asupra lor. Uh, comunitatea iazidică nu poate să rămână în Irak. 600 de mii de persoane uh, sunt prezente acolo și statul islamic dorește exterminarea lor totală. Uh, cum, bun, dacă ei pleacă, poate se vor întoarce, dar cum putem să-i protejăm de statul islamic? Uh, trebuie să îi învingem. Singur, singurul mod de a învinge acest stat islamic este să îl învingem în teritoriu. Noi avem trupe la fața locului, uh, avem trupe în aer, dar avem nevoie de un cadru juridic internațional. NATO s-ar putea să uh, Uh, fie una dintre, uh, organ, unul dintre organele care ar putea să uh, acționeze. Solicitarea de protecție, cum să solicităm califatului islamic să protejeze creștinii. Suedia, da, aveți mult, o populație curdă numeroasă, lucrați foarte bine în acest domeniu și nu pot decât să vă încurajez împreună cu Parlamentul dumneavoastră să faceți tot ce puteți coordonare reală în ceea ce privește armele. Știți că în 24 de ore a reieșit că toată lumea trimite arme. Avem jumătate din uh, statele membre ale UE care trimit uh, arme uh, curzilor. Uh, există un coordonator care le distribuie într-un fel sau altul, dar nu există niciun fel de garanție că nu vor ajunge uh, pe mâinile ISIL sau altor organizații. Nu există niciun fel de coordonare. Uh, Mâine uh, mă voi întâlni uh, cu uh, un general și vom încerca să vedem cum să facem în așa fel încât să avem măcar un registru a armelor care intră. Situația este puțin nebunatică, ca să vă spun sincer pot să vă spun că uh, eu nu am o mașină personală sau o protecție de o echipă de protecție uh, personală um, uh, la Bagdad. Nimic nu s-a, schimbat în ultimii cinci ani. Acum există momentul de a face în așa fel încât delegația UE să fie de mai mult de trei persoane la fața locului. Um, Trebuie să-i menținem uh, pe suniți alături de noi, însă vă rog să lucrați alături de noi pentru a obține asta. Petrolul. Petrolul nu este ca diamantele. Uh, în regiune sunt mii și mii de camioane, peste tot, peste tot. Uh, să întrerupem șoselele, Uh, unde circulă este ușor, dar să transmitem un mesaj clar că nu dorim să se facă trafic cu acest uh, petrol este altceva și să împiedicăm vânzarea petrolului este altceva. Există o rezoluție a ONU însă în acest sens. Nu pot să vă împărtășesc anumite informații pentru că sunt confidențiale, însă pot să vă spun că există o, sur, o sursă foarte importantă, se numește uh, Iraq Oil Report. Uh, costă 15.000 de dolari pe an, dar dacă citiți acest raport, uh, puteți obține mai multe informații decât vă putem noi da. Reconcilierea națională. Uh, cei precum uh, Ana și ca mine care au fost acolo în 2004 uh, învățăm foarte clar. Reconcilierea națională poate fi făcută numai de către irachieni. Noi îi putem asista, dar depinde de ei. Uh, și, bineînțeles, trebuie să înceapă din partea sunitilor. Independența curdă, vă rog frumos, vă rog frumos, sprijiniți procesul referendumului, um, uh, sprijiniți uh, soluționarea conform planului Mistura uh, pentru Um, pentru teritoriile disputate, dar sprijinirea unui stat la ora actuală ar um, duce la o um, distrugere a statului irachian uh, și sprijinirea unui stat independent ar duce la, distru la uh, distrugerea lor. Apoi, uh, s-a vorbit despre construirea unor orașe pentru creștini, să-i concentrăm în locuri unde ar putea fi protejați știm, istoria ne-a învățat ce, uh, ce poate crea asta. Dacă creăm un oraș pentru creștini, a doua zi va fi invadat și toți creștinii vor fi uciși. Uh, la fața locului ne coordonăm cu Statele Unite, bă, la fiecare oră avem o operație în, uh, o operațiune în Irak, în uh, colaborare cu uh, Statele Unite, avem un uh, trimis special al Regatului Unit și încercăm să aducem uh, alături de noi mai mulți europeni și ne coordonăm, după cum spuneam, cât putem cu Statele Unite. Însă nu avem un context, un cadru juridic pentru asta și fără asta este vorba de o operațiune clandestină. Deci, de asta am avea nevoie din partea dumneavoastră. Cred că mai rămâne o întrebare. Uh, Contraterorismul Gilles de Terhova uh, este un coordonator pentru lupta împotriva terorismului. Lucrăm împreună pentru o strategie pentru Irak. Avem multe date referitoare la uh, cei care vin din afară să lupte și facem schimb de date cu statele din jurul conflictului sirian. Deci uh, oferim și primim uh, date uh, în acest sens. Ar fi bine să discutați cu această persoană pentru informații. ONU. ONU încearcă, dar din punct de vedere umanitar, ONU s-a mișcat foarte încet. Sunt foarte dezamăgită de uh, Uh, de la programului pentru alimentația al, al ONU. Ei ar trebui să fie cei care uh, parașutează par, uh, pachete de uh, alimente și de apă. Sunt, uh, au venit cu întârziere, nu s-au coordonat și de aceea americanii uh, au venit pentru că ONU s-a mișcat foarte greu. Deci ce puteți face să încurajați ONU să fie mai rapidă? Ar fi uh, ceva chiar foarte util. Uh, societatea civilă. Da, avem un program pentru societatea civilă, avem uh, parteneri uh, cărora le plătim aproximativ 15 milioane de euro pe an pentru a se coordona cu noi. Și nu în ultimul rând, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat o rezoluție care stipulează uh, Uh, că s-ar putea să, se, uh, să fie vorba despre crime împotriva umanității și solicită o misiune uh, de anchetă la fața locului. Am făcut parte din echipa care a elaborat acest document. Sunt foarte mândră de ce am, de ce am obținut. Sunt foarte mândră de munca pe care am depus-o împreună cu delegația UE la Geneva. Mulțumesc! Iana, äh, Beifall hast du gehört. Äh, da- Mulțumesc, Iana. Din uh, aplauze ai putut să-ți dai seama că nu, este, nu uh, doar îți acordăm simpatie, ci și sprijin. Am uh, aflat și dinainte cât de dură este situația Uh, din păcate, în continuare, delegația UE este într-un container în curtea ambasadei uh, engleze. Este uh, dificil să acționezi în astfel de condiții și dacă Comisia este de acord, vom interveni în acest sens. Mulțumim pentru declarațiile foarte clare făcute după cum am spus, joi, modul în care Uniunea Europeană și ONU își aduc contribuția este, din punct de vedere al procedurii, insuportabil, inacceptabil, pentru că totul este prea încet. Uh, doamna cancelar a spus că în câteva zile vom putea Uh, veni cu 50 de milioane de euro ajutor umanitar, care nu au fost uh, prevăzute în buget, ci care au fost uh, găsit, bani care au fost găsiți din motive politice. Asta poate să facă o țară, iar noi avem nevoie de jumătate de ani până discutăm despre buget și procedură și așa mai departe și până ajungem noi la o decizie, criza a trecut. Nu este uh, o, un atac asupra comisarilor, pentru că ei vor de, văd lucrurile la fel ca și noi. Are de-a face în același timp și cu relațiile cu ONU, unde lucrurile se întâmplă cam la fel. Nu putem decât să uh, sperăm că statele membre sau americanii vor face ceva când uh, situația devine incendiară. Sprijin așadar, uh, subliniez așadar ideea că poate ar trebui să Uh, schimbăm procedura bugetară. Ca Parlament și Consiliu am uh, făcut o greșeală după eșecul uh, Comisiei Santa să creăm o procedură atât de complicată încât odată ce se, când trebuie să curgă bani, verificăm de 5 ori, numai că atunci când este nevoie de bani urgent, Uh, nu, pur și simplu nu avem timp pentru asta. Am discutat și despre Ucraina și aici a trebuit să fim rapizi. În 16 octombrie avem alegeri în Ucraina și în Moldova vom avea alegeri și sprijinul trebuie să vină acum, nu după alegeri. Și pentru asta trebuie să creăm o procedură. Și asta nu are voie să uh, includă o procedură uh, cât se poate de birocratică, procedură pe care noi am stabilit-o ca legiuitor european, dar care a fost o greșeală. Deci ar trebui să facem câteva schimbări în acest sens. Bani publici care ajung prea târziu sunt bani aruncați la gunoi. Și noi avem datoria față de contribuabil să cheltuim banul public în mod responsabil. Mulțumim foarte mult, Iana, pentru prezentare. Wish me to stay safe because uh... urați-mi să uh, fiu uh, să rămân uh, să fiu în siguranță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 din păcate, cu unele analize pe care ni le-ați uh, oferit, ați avut dreptate. Uh, aș fi vrut să nu. Și mă bucur că este prezent și Peter Balas și poate ne va putea explica cum au loc uh, lucrările grupului de sprijin și pentru că trebuie să și uh, Parlamentul vă va sprijini ca lucrurile să meargă mai uh, rapid. Domnule Abarcan, aveți cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chair. Distinguished members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este un privilegiu să mă pot adresa dumneavoastră astăzi. Eu vin din uh, Kiev. De la jumătatea lui aprilie conduc misiunea specială de monitorizare al OSCE în uh, Ucraina și sunt monitor șef. Misiunea de monitorizare în Ucraina, bazată pe principiile și valorile OSCE, a fost uh, mandatată să, re, să reducă tensiunile, să creeze pace, stabilitate și securitate în Ucraina. Mandatul ne-a fost oferit de către cele 57 de state uh, participante și avem două dimensiuni aici, participarea la monitorizare și raportare și apoi facilitarea dialogului la fața locului. Misiunea noastră a fost de asemenea uh, însărcinată să joace un rol uh, în asistarea autorităților ucrainene și a comunităților locale pentru implementarea măsurilor de deescaladare. Aș dori să mă refer aici la declarația comună de la Geneva din 17 aprilie din partea Uniunii Europene, a Statelor Unite, a Federației Ruse și a Ucrainei. De asemenea, am salutat obiectivele prevăzute în uh, declarația comună din 2 iulie. În acest context, cooperăm cu grupul trilateral OSCE, Ucraina și uh, Federația Rusă și sprijinim uh, eforturile înspre un, uh, o încetare a focului durabilă. Menționez asemenea că salutăm ultima rundă de discuții trilaterale de la Minsk facilitate de UE. La ora actuală avem 230 de ofițeri de monitorizare uh, în 10 locații. Monitorii noștri vin din 40 din statele uh, participante, UE, uh, America de Nord, uh, Rusia, statele din Caucaz și Asia Centrală. Uh, monitorii sunt civili, și vin din diferite uh, domenii, dar au experiență relevantă. Oferă informații verificate referitoare la uh, situația uh, securității și referitoare la incidente specifice. Raportează pe baza principiilor imparțialității și transparenței. În acest sens, monitorii noștri stabilesc contacte cu autoritățile locale, naționale și regionale. De asemenea, sunt în contact cu societatea civilă, grupuri etnice și religioase și membrii ai populației locale. Misiunea a creat uh, o rețea uh, densă de contacte din toate părțile conflictului, care ne permite să monitorizăm în zone dificile de acces de asemenea, avem posibilitatea de a facilita comunității internaționale uh, săvârșirea, anumit, ducerea la bun sfârșit anumitor sarcini. Primul exemplu pe care aș dori să, vă, să vi-l dau este facilita, facilitarea eliberării uh, observatorilor uh, vienezi uh, reținuți la Sloviansk. aceștia au fost eliberați împreună cu cei care îi acompaniau. Apoi, acces la uh, zona de prăbușire a avionului MH17. Autoritățile australiene și maleziene au dorit să aibă acces uh, la acest uh, teritoriu și am obținut asta. Misiunea noastră la Kiev și la Donetsk a Uh, permis uh, crearea unui coridor de acces către locul prăbușirii. Misiunea de monitorizare specială este un rezultat al colaborării uh, comunității internaționale. Din, uh, ne pregătim însă și pentru noi sarcini posibile în, zon, în domenii precum monitorizarea, încetarea, încetării focului și măsuri de uh, uh crearea încrederii. Extinderea activităților noastre este probabilă odată ce încetarea focului va fi stabilită. Uh, se va crește numărul monitorilor și de asemenea la ora actuală monitorizarea are loc prin patrule uh, care, uh, fie în automobile, fie pe jos, însă uh, vom uh, solicita monitorizare și de la nivel aerian. Misiunile noastre viitoare cu siguranță vor conține și măsuri precum asistarea dialogului la nivel local și național, sprijinirea societății civile și uh, consolidarea statului de drept. Obiectivul nostru este să sprijinim poporul ucrainean în uh, eforturile lor de normalizare pentru a obține o societate și o Ucraina mai democratică și pluralistă. Câteva elemente referitoare la uh, constatările noastre la fața locului. În primul rând, am uh, Uh, văzut, am constatat o nevoie de incluziune din partea autorităților centrale către uh, populațiile din uh, Est. Am văzut și încercări parțiale de a, încerc- de a începe un dialog prin, ținere, prin organizarea a trei mese rotunde la nivel național. Am văzut de asemenea degradarea Uh, situației în Est și prin confiscarea uh, de clădire, printre altele, de către grupuri uh, armate ilegale. S-au creat puncte de control ilegale în Donetsk, în sudul zonei Luhansk, um, zone care din ce, în mod gradual au devenit controlate de grupuri înarmate și alte grupuri precum uh, Republica Populară a Donetskului și uh, Republica Populară a Luhanskului. Această degradare a situației de securitate a afectat și misiunea noastră. Timp de mai mult de o lună asupra grupului nostru care lucra în estul Ucrainei. Ok. So, I want to outline Vreau să închei spunând că este situația s-a degradat în mod semnificativ din punct de vedere al securității. Uh, sunt victime civile în urma luptelor. Uh, E vorba de confruntări armate. În primele luni ale conflictului uh, au fost, s-au înregistrat 10-11 uh, decese uh, ca o medie zilnică. Intensificarea luptelor a dus la o medie de victime pe zi de 36. Se estimează că jumătate din populația Donetskului și Luhanskului a părăsit aceste localități și cei care au rămas în aceste orașe se pare că mai sunt doar 200 de mii în Donetsk și aproximativ 250 în Luhansk. În rapoartele noastre uh, zilnice și săptămânale ne concentrăm pe un număr de chestiuni legate de drepturile omului, cu civilii care uh, cad victime bombardamentelor și a luptelor și a utilizării la întâmplarea armamentului greu și uh, sunt răpiți de asemenea și sunt supuși uh, altor moduri de încălcare a drepturilor lor. Aceste probleme sunt legate parțial și de zonele în care există luptători voluntari ucrainieni. Una din problemele pe care vreau să, le, să vi le înfățișez aici uh, are legătură cu criza politică, care mai apoi s-a transformat în conflict armat și o criză umanitară. E vorba de aproximativ 200 de mii de persoane deplasate intern. Comunitatea internațională a trebuit să acorde mai multă atenție situației acestor persoane și să le acorde mai multe ajutoare. De asemenea, ne-am concentrat și asupra minorităților naționale. Aici trebuie să subliniez uh, situația uh, etnicilor uh, unguri, români, poloni și slovaci și minoritatea de greci din, din Mariupol. În încheiere, aș vrea să vă mai spun că noi credem în valoarea unui dialog în societatea ucraineană care trebuie să-și rezolve eh, problemele. Unitatea și integritatea acestei țări eh, sunt foarte importante. Eforturile noastre comune de a reduce tensiunile și de a aduce pacea, stabilitatea și securitatea în Ucraina vor continua zilele și săptămânile următoare sunt vitale pentru poporul ucrainean. Lansarea unui nou proces bazat pe planul de pace al președintelui Poroșenko, procesul de democratizare, a alegerile parlamentare din 26 octombrie, trebuie să se bazeze pe dialog pentru un viitor pașnic stabilitatea Ucrainei este în interesul nostru al tuturor și al țărilor învecinate de asemenea. Mulți actori uh, sunt activi acum uh, cu susținerea comunității internaționale pentru a stabiliza țara. Președinția uh, helvetă a OSCE a pus accentul pe dialog. Noi considerăm că o soluționare pașnică a conflictului poate să fie găsită și cred că toți europenii și toată Uniunea Europeană ar trebui să-și continue eforturile pentru ca Ucraina să-și normalizeze situația. Misiunea specială a OSCE va face tot ce stă în putere pentru a facilita și susține aceste eforturi. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Balas. Mulțumim și acum domnul Balaj. Thanks, uh, Mr. Chair. I will try to be... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă prin subcint, începând cu un comentariu în legătură cu originile acestei crize. După cum știți, a fost vorba la început de o dispută între Rusia și Uniunea Europeană, inițiată de Rusia, în legătură cu orientarea economică a Ucrainei sensul că uh, disputa s-a referit la semnarea de către Ucraina unui acord de asociere cu Uniunea Europeană care să includă un acord de liber schimb, uh, poziția contrară fiind cea că Rusia, că, mă scuzați, Ucraina ar trebui să se alăture um, Uniunii Euroasiatice a Rusiei. Bun. Uh, chestiunea e minoră uh, în comparație cu situația de la ora actuală, însă acesta a fost, credem noi, uh, un conflict absolut, absolut necesar și care putea fi evitat. Conflict care a fost în exclusivitate generat de Rusia. Dar Domnul Apacan ne-a înfățișat situația de la, de la ora actuală din punct de vedere militar și umanitar, așa că eu mă voi concentra asupra eh, celor făcute de Uniunea Europeană pentru a ajuta Ucraina. În primul rând, sigur, o susținere politică eh, extinsă, direct, în contactele noastre cu liderii ruși, dar atunci când avem ocazia și în întâlniri trilaterale, uh, Eh, mai recent eh, am avut această ocazie eh, cu, la summitul de la Minsk, unde a participat președintele ucrainean, la fel ca doamna Ashton, care sigur reprezenta Comisia Europeană și de asemenea au fost discuții într-un număr de alte domenii, discuții în, urmând acest model trilateral. Apoi Uniunea Europeană uh, Uh, acordă susținere financiară Ucrainei uh, prin intermediul statelor membre ale Uniunii Europene, prin FMI, cu un program de stabilizare macroeconomică cu 17 miliarde de dolari, plus 11 miliarde de euro, cu susținere în diverse forme din partea surselor europene sau ale instituțiilor europene. Cea de-a treia formă e faptul că ne-am deschis piețele. Din luna aprilie, Uniunea Europeană a decis să avanseze lucrurile înaintea ratificării și implementării unilaterale a acordului de liber schimb și să-și deschidă piețele către produsele ucrainiene ca o compensare uh, pentru uh, produsele blocate la export către Rusia. De asemenea, furnizăm asistență pentru încercarea soluționării conflictului în ce privește furnizarea de energie, gaz către Ucraina. Știm că devine o problemă din ce în ce mai importantă odată cu, cu apropierea iernii. Comisia, reprezentanții Comisiei s-au deplasat la Moscova și uh, va avea loc un trialog în curând și apoi am înființat și un grup de susținere pentru Ucraina. Uh, eu am fost însărcinat cu prezidarea acestuia pentru a ajuta Ucraina să pună în aplicare acordul de asociere și uh, acordul de liber schimb între UE și Ucraina în toate domeniile la care se referă acest acord și pentru a coordona susținerea acordată de instituțiile europene și statele membre uh, și, în general, um, ca un instrument al comunității internaționale pentru a oferi uh, necesara coordonare pentru a ajuta Ucraina și ne utilizăm și propriile resurse uh, cu consilieri și experți care să ajute uh, Ucraina în această dificilă tranziție. Dacă mă întrebați în legătură cu rezultatele de până acum la Kiev, aș spune că trebuie să admitem faptul că uh, conducerea Ucrainei se află în condiții foarte dificile din cauza situației militare din Est. Ei acum spun că uh, duc un război patriotic și iată, este din ce în ce mai mult un război între Ucraina și Rusia, din nefericire. Asta are legătură și cu situația financiară destul de gravă și e nevoie și de uh, reforme legislative și administrative. Ucraina, noi încercăm să ajutăm uh, pe cât putem noi Ucraina să schimbe situația, pentru că e clar că fără reforme interne uh, nici transformările necesare nu vor fi posibile. Colegii noștri și mine și eu însumi vizităm în mod constant Kievul, ne aflăm în contact zi de zi cu guvernul ucrainean și cu administrația prezidențială și pe termen scurt am putut să ajutăm uh, Ucraina așa, uh, și sper că ajutorul a fost de folos intenționăm să ne intensificăm asistența pentru a ajuta Ucraina să înfăptuiască acest proces de tranziție și reforme prevăzut în acordul de asociere. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Avem și un vot prevăzut astăzi, așa că avem și șase vorbitori pe listă. Dacă poate fiecare dintre aceștia să respecte jumătate de minut, dacă nu votăm bugetul, nici ei nu vor plăti bani. Iată, asta e, asta e târgul. Doamna Calniete. Mulțumesc, aș avea trei întrebări. Piedāvāja Putinam Minskā kara apstākļos. Președintele Poroshenko, se mai întâmplă ceva cu acest plan al domnului Poroshenko? Acest război ar putea să aibă o influență asupra alegerilor anticipate. De asemenea, cum se pot lua măsurile administrative necesare pentru a pregăti reformele din Ucraina în contextul actual. Vă mulțumesc. Domnul Palcitis. Dieną pranešėjai paminėjo apie tam tikrą problematiką ir noras. Vă mulțumesc, am vorbit despre o problemă în Ucraina despre problema umanitară. Acest lucru se schimbă, situația se schimbă de la o zi la altă. Alta, ieri Putin a spus că un război cu Ucraina este posibil. Ucraina a început reformele acum 10 ani Acum ni se dau informații noi uh, în legătură cu acordul de asociere. Ni s-a spus că uh, raportul nostru a fost primit uh, extrem de bine, dar după 2007-2008 Rusia a început să se pregătească. A achiziționat armament nou și astăzi cred că a venit timpul să discutăm despre consecințe, pentru că al doilea război mondial a început mai mult sau mai puțin în mod asemănător. Ucraina luptă astăzi nu pentru integritatea sa teritorială, luptă și pentru viitorul Uniunii Europene. Domnul Iglesias. Bye. Mulțumesc, uh, doamna Pacani. Atunci când colegul meu, Javier uh, Onso, uh, a intervenit în legătură cu susținerea um, unui guvern care a avut la care a venit la putere în urma un unui, unei lovituri de stat, a fost numit stalinist. Eu nu am nicio fel de simpatie în legăt- pentru Stalin și nici pentru Putin. Însă, Ucraina este o țară care are o, în guvern membri ai unui partid neonazist. Nu este extraordinar să, să, să susținem uh, lovituri de stat în politica exterioară, uh, externă. Uh, doctrina Truman, diplomația lui Kissinger. Mm, Prin aceasta, Statele Unite au susținut dictaturile instaurate în Honduras și în alte părți ale lumii. Nu pot să cred. Antevorbitorul meu a vorbit un minut și jumătate. Thank you, Chair. Uh, it's not surprising. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă surprinde că uh, discuțiile se înfierbântă. Unul dintre uh, vorbitori a menționat că există un război între state în Ucraina. Cu tot respectul pentru acțiunile OSCE și dificultatea misiunii de la fața locului, eu nu înțeleg un lucru și aș dori câteva comentarii în acest sens. Câteva dintre rapoartele Consiliului menționează faptul că dacă cineva nu controlează granițele de est ale Ucrainei, nu există nicio posibilitate de armistițiu. Credeți că se va putea îndeplini acest lucru? Vă mulțumesc. Urmează domnul Plenkovici. Mulțumesc domn, pentru domnul Balas care este estimația, estimarea pe care o faceți a situației economice și financiare a Ucrainei, date fiind uh, situația persoanelor deplasate intern. Să înțeleg că sunteți la Kiev și că folosiți uh, limbajul diplomatic al OSCE. Vreau să reiterez Mm, ceea ce a spus antevorbitorul meu, cum se poate controla granița de est a Ucrainei. Ce poate face OSCE în acest sens? Thank you. Uh, we are aware of 5,000. Domnul Lanzbergis. Cum se poate numi situația în care un țar, o țară intervine militar într-o altă țară. A doua întrebare, un embargo militar pentru Rusia. credeți că este o idee bună să se vândă arme sau nave de luptă către Rusia? Nu se știe aproape nimic în legătură cu uh, unitățile de armată care operează în Ucraina. Înseamnă că poate armele vândute de uh, Uniunea Europeană ar ajunge în uh, Uh, mâinile unor uh, trupe neoficiale. Foarte pe scurt, puteți să confirmați uh, declarația purtătorului de cuvânt OSCD care a anunțat astăzi că nu există trupe rusești în Ucraina. În al doilea rând, care este situația actuală în ceea ce privește căutarea vinovaților uh, dobori, pentru doborirea avionului MH17, care sunt uh, legăturile între producția de armamente în uh, Ucraina și armele care ajung în Rusia. So, uh, first of all about the în primul rând, în legătură cu condițiile pentru reformă. Acestea nu sunt condiții ușoare, însă guvernul ucrainian um, avansează, nu este ușor. Uh, înțelegem că toată lumea își dorește rapidizarea acțiunilor legislative și administrative. Uniunea Europeană este pregătită să ajute Ucraina, însă nu există vreo șansă să se transforme țara peste noapte. Sunt de acord cu dumneavoastră că, din păcate, o campanie electorală într-o, în situația actuală nu este ușoară în legătură cu situația umanitară și situația parteneriatului estic. Am sperat că putem dezvolta un parteneriat estic alături de, de Rusia, începând cu 2009. Bineînțeles că Rusia poate să introducă o uniune vamală cu alte state. Problema este că uh, Rusia nu își uh, imaginează Uniunea Vamală fără Ucraina, care însă nu și-o dorește. Întrebarea domnului Plev, Plevkovici în ceea ce privește estimările guvernului ucrainean, costurile militare au ajuns la un miliard de euro fonduri neplanificate anterior. La acestea se adaugă costul umanitar și costul reconstrucției pe termen lung. Însă zi cu zi apar noi distrugeri și necesități de reconstrucție. nu uh, avem deocamdată perspectiva unor uh, condiții stabile pentru a începe reconstrucția, însă este, așadar este prea devreme de, să vă prezentăm o estimare a costurilor. Mulțumim, domnul Apacan. Vă mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost adresate, care au fost foarte punctuale și pertinente. În primul rând, procesul de democratizare al președintelui Poroșenko um, pe această cale, alegerile parlamentare vor fi un pas important spre o societate mai democratică în Ucraina. Acum asistăm la acțiunile guvernament, guvernamentale care susțin un proces democratic în Ucraina. În ceea ce privește granița între Ucraina și Rusia, lucrăm asupra unui proiect de monitorizare cu aeronave autonome. Bineînțeles că acest lucru ar fi facilitat în cazul unui armistițiu. Ne dorim să existe o monitorizare parțială a frontierei Între timp ne-am crescut prezența în Mariupol și echipele noastre încearcă să ajungă la regiunea din nordul Mării Azov, unde situația de securitate este extrem de gravă. Vă asigur că vom face tot ceea ce putem pentru a contribui la normalizarea și democratizarea Ucrainei. Noile sarcini din următoarele luni uh, vor fi armistițiului, monitorizarea frontierei și o patrulare mai intensă uh, susținută de operațiuni cu drone între 4 și 6 săptămâni în viitor. În ceea ce privește zborul MH17. Cooperăm cu autoritățile ucrainene. precum și cu autoritățile din țările de jos, Malaezia și Australia. Procesul este în curs. S-a pus și o întrebare în legătură cu incidentul din mai din Odessa. ancheta continuă în legătură cu incidentul respectiv. Cred că valorile și principiile OECE vor uh, contribui la rezolvarea problemei din Ucraina. Vă mulțumesc pentru Ihre äh, mulțumim foarte mult, vă mulțumim uh, pentru muncă și vă urăm mult succes, domnule Apacan. Dorim să vă rugăm să transmiteți salutările noastre tuturor celor care lucrează pentru noastră uh, și pentru noi în Ucraina. Uh, este un loc periculos la ora actuală. Apoi, nu este vorba de un conflict intern ucrainean, ci este vorba de un conflict cu uh, Uh, uh, cu Rusia. Uneori se mai pierd prin Ucraina chiar și soldați ruși în concediu plecați cu tancul dacă îmi permiteți să spun așa. Avem un guvern uh, care a fost ales în mod direct prin alegeri și care a fost legitimizat și de către Parlament. Încă o dată vă mulțumesc. Trecem acum la vot. Mulțumesc uh, interpreților, spune președint, președintele, pentru că vor rămâne puțin mai uh, mult timp. Votăm acum. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, abțineri, împotrivă, se adoptă. 3 uh, devine caduc, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se respinge. Amendamentul 6, 7 și 8. Uh, Cinci a fost uh, respins, deci votăm șase pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șapte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Opt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nouă pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 și 15 împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot electronic, vot final, s-a deschis votul. <laughs> Die Abstimmung ist fast geschlossen. Votul aproape s-a închis. Es kommen immer mehr Leute. Es ist ein Wettlauf. Din ce în ce mai multă lume votează. E un concurs. Bun, s-a închis votul. se adoptă cu 51 pentru 10 împotrivă. Felicitări! Vă propun, dacă nu aveți obiecții, ca, de exemplu, raport, uh, amendamentele raportorului să fie votate în bloc. Și, doamnă Lăzing, dacă sunteți de acord, votăm în bloc și amendamentele dumneavoastră. Toată lumea este de acord cu asta? Doamna Lăzing și dumneavoastră? 50-90. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 5009 până la 5017 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50-97 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50-75 până la 50-78 pentru împotriva abțineri se resping. 5 5018 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5019 și 5020 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5069 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aveți dreptate, aveți un simț practic mult mai puternic decât al meu. Deci nu voi mai spune 50, numai numărul, uh, ultimul număr, 95. Pentru împotriva tineri să adoptă. Următoarele devin caduce. Trecem la amendamentul 00. 100. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 96. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 71, 72, 68 pentru, Împotrivă, abțineri se resping. 11, 111 vot pe părți. Cine este pentru prima parte? pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, remarce, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 până la 31, deci 26, 27, 28, până la 28, atât. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se respinge. 30, 31. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 109. Pentru, împotriva, abțineri se, re, se adoptă. 66. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la 80. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la 63. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cincizeci 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 94 cu amendament oral. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. este retras, deci 94 am votat deja, deci trecem la 13. 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 și 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 91. votam. S-a închis votul. Treizeci și șapte pentru, douăzeci și șapte împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că este aceeași majoritate, dar să verificăm oricum. un vot în plus la socialiști. Domnule Howitt. Domnule Howitt, avem un vot în plus. S-a închis votul. Votăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci patru la treizeci și două abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 și 49. Nu vreți să le votăm în bloc? Păcat!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 împotriva abțineri se adoptă, 00 pentru împotriva abțineri se adoptă, 01 pentru împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru împotrivă abțineri se respinge. 96 pentru împotriva abțineri se adoptă 56, se corectează președintele, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 02 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem uh, face aici uh, votul în bloc pentru toate amendamentele raportorului sau nu? Bun, nu. 03 atunci, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 04 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 05 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 06 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 07 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 08 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Am fi putut totuși să votăm în bloc, pentru că majoritatea era întotdeauna prezentă. Mulțumesc, vă urez o pauză de prânz plăcută